Mesdames, Messieurs, la séance est ouverte. Doamnelor și domnilor, deschid această ședință. Este o ședință publică. Persoanele din public care doresc să se așeze sunt rugate să se așeze, cei care doresc să rămână în picioare pot uh, să stea în picioare, însă în orice caz îi rog pe toți să uh, nu vorbească dacă nu li se dă cuvântul. Ședința din această dupămasă este importantă, este transmisă și pe internet și deci lumea întreagă își îndreaptă atenția către Comisia pentru Bugete din Parlamentul European. Asta ne consolează, poate, pentru faptul că ne-am întors din vacanță prea devreme, majoritatea noastră, și aș vrea să vă urez bun venit în uh, acest sfârșit de vară, început de toamnă și urez bun venit în sfârșit, în special noilor deputați care vor avea ocazia să asiste la experiența pasionantă a unei prime reuniuni a Comisiei pentru Buget. Prima zi de lucru pentru noi coincide cu prima zi de școală în Belgia și reuniunea de astăzi este extrem de uh, bogată și contez pe dumneavoastră pentru a lucra suficient de repede, pentru că ritmul va fi intens. Avem de abordat destul de multe dosare. Ca de obicei, documentele legate de punctele de pe ordinea de zi sunt uh, recapitulate în uh, broșura Cobu News pe care ați primit-o și aveți de asemenea un document care a fost a, redactat de către Direcția pentru Politici Generale al, a Parlamentului cu privire la acordul interinstituțional din 17 mai 2006 este cadrul în care ne elaborăm bugetul. Aș vrea să îl salut în mod deosebit pe domnul Șemeta, pe care îl vom asculta în cadrul unui schimb de opinii legat de candidatura domniei sale la Comisia Europeană și l-am invitat de asemenea să participe pe președintele Comisiei pentru Controlul Bugetar. Acesta și-a delegat de fapt, doi vicepreședinți pentru că nu putea veni în persoană, domnul Liberațchi și domnul Jean-Pierre Odi, pe care îi salut. Primul punct este adoptarea ordinii de zi. va a fost uh, adresată pe 27 august. Dacă nu sunt observații, considerăm că ordinea de zi a fost adoptată. Conform ordinii de zi, această dupămasă este consacrată în special schimbului de cu comisarul Șemeta, după care domnul Surian, raportorul dumneavoastră, va prezenta proiectul de buget 2010, a elaborat două documente de lucru care v-au fost distribuite, apoi vom avea un schimb de opinii care va fi um, Um, animat de domnul Manica cu privire la proiectul de buget al Parlamentului European și l-am invitat și pe domnul Gianni Pitel, uh, fostul nostru coleg de la Comisia pentru Bugete, care a fost desemnat de către biroul, uh, biroul Parlamentului uh, drept vicepreședinte pentru buget. Va, îl va însoți pe secretarul general și ne va vorbi despre stadiul lucrărilor din cadrul biroului. Biroul s-a constituit uh, aseară și poate că este interesant să avem acest, să avem acest prim schimb de vederi. La ora la sfârșitul acestei reuniuni vom avea o reuniune a coordonatorilor și mâine dimineața la ora 9 vom audia mai multe persoane care sunt uh, implicate în uh, problematica uh, furtunilor care au afectat uh, sud-estul Franței și, de asemenea, vom discuta despre raportul Utah. Va trebui să aprobăm mai multe zeci de transferuri. În ceea ce privește anunțurile președintelui, acesta figurează în broșura Cobu News. Aveți uh, în această broșură lista limbilor disponibile astăzi, 18 limbi, cred, care acoperă toți uh, membrii comisiei noastre. Nu uh, menționez studiile care sunt în curs, de asemenea, nu menționez toate datele care figurează în Cobu News pentru a câștiga timp și propun să trecem la următorul punct, aprobarea procesului verbal al reuniunilor din 23 iunie 2009 din cadrul fostei legislaturi și aprobarea procesului verbal din 21 iulie dacă nu sunt observații, până la sfârșitul reuniunii noastre de mâine vom considera că aceste procese verbale sunt adoptate. Ajung la punctul 4, schimbul de opinii cu comisarul desemnat, domnul Șemeta. Vă amintiți fără îndoială, dragi colegi, că Doamna Gribauskaite a fost comisara pentru buget începând cu anul 2004. Domnia sa s-a prezentat la alegeri în Lituania și datorită reputației pe care a dobândit-o la Bruxelles a fost uh, aleasă uh, în mare, cu mare triumf. Guvernul lituanian l-a desemnat pe domnul Șemeta pentru a o înlocui. Până acum, el era ministru de finanțe în guvernul lituanian. Ne aflăm într-o situație oarecum specială. Domnul Șemeta nu este singurul în acest caz. Există doi alți comisari desemnați care vor uh, participa la un schimb similar de opinii în fața comisiilor parlamentare respective. Situația este specială pentru că ne revine misiunea de a confirma eventual alegerea făcută de către Consiliul European alegerea de a încredința succesiunea doamnei Gribauskaite, domnului uh, Șemeta, la propunerea comisarului Barroso și aceasta până la sfârșitul mandatului actualei comisii. Vorbim deci doar despre mandatul actualei comisii. Domnul Calas uh, a asigurat uh, interimatul timp de, trei, timp de câteva săptămâni. Este vorba așadar de un sfârșit de mandat și este vorba despre negocierile asupra bugetului 2010 și ca atare conferința președinților a hotărât că nu va avea loc o audiere oficială, așa cum a, am a, avut până acum, la începutul mandatului unui comisar, ci vom avea un schimb de opinii, o audiere simplificată. În acest spirit, i-am trimis domnului Șemeta un chestionar scris cu caracter general, elaborat de conferința președinților. Domnul Șemeta ne-a răspuns, răspunsurile sale v-au fost transmise și îi propun în continuare să ne, ni se prezinte și să ne spună cum intenționează să își exercite atribuțiile și să asigure cooperarea cu Parlamentul European. Vă voi propune apoi un scurt schimb de opinii, voi da cuvântul coordonatorilor și vom uh, folosi procedura intervențiilor spontane în cazul în care și alți deputați vor dori să exprime opinii sau să pune întrebări. Domnule comisar desemnat, încă o dată bun venit și aveți cuvântul. Uh, thank you, Mr. Chairman. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să fac o scurtă prezentare introductivă în lituaniană și voi răspunde la întrebări în engleză, însă aș vrea să încep prin a folosi limba uh, maternă lituaniană. Domnule președinte, stimați deputați, doamnelor și domnilor, este o adevărată onoare pentru mine să particip la această reuniune și să mă prezint dumneavoastră deputaților direct aleși care au ales să lucreze în Comisia pentru Bugete în această perioadă dificilă. Europa trece printr-o perioadă caracterizată de provocări foarte mari. Suntem confruntați cu o criză economică de o asemenea amploare încât nicio generație post-război uh, nu a traversat o astfel de criză. Trebuie să asigurăm redresarea economică, trebuie să evaluăm amenințările și să preîntâmpinăm o nouă criză. Nu avem timp de pierdut, trebuie să dăm un răspuns imediat. Oricât de axați am fi pe actuala situație economică, trebuie să ținem cont de faptul că această criză nu este doar o perioadă de dificultăți, prezintă și oportunități pentru generațiile viitoare de aceea ar trebui să ne ocupăm de problematica schimbărilor climatice astăzi și nu cândva în viitor, când ar putea fi prea târziu. De asemenea, ar trebui să ne ocupăm de problemele energetice, ar trebui să lansăm reforme structurale pentru a impulsiona o dezvoltare economică durabilă, pentru că acestea sunt așteptările cetățenilor europeni și acestea sunt prioritățile Uniunii Europene. Cred că un buget european modern ar trebui să schimbe Europa. Sunt convins că, dat fiind experiența mea, pot contribui la realizarea acestui obiectiv. De-a lungul uh, vieții mele profesionale, m-am concentrat asupra reformelor la nivel național și sper că experiența mea îmi va permite să-mi aduc contribuția și la reformele europene. Am participat în mod activ la integrarea Lituaniei în Uniunea Europeană și acest lucru mi-a permis să cunosc uh, practic principiile politice, cadrul instituțional, procesele de luare a deciziilor și tradițiile Uniunii Europene. Atribuțiile mele în calitate de ministru de finanțe mi-au permis să dobândesc uh, experiență în uh, ceea ce privește chestiune politice și tehnice legate de bugetul european. Experiența aceasta m-a permis să înțeleg mai bine importanța relațiilor interinstituționale. Sunt pentru o cooperare strânsă și constructivă cu Parlamentul European. În calitate de membru al guvernului și ca reprezentant al țării mele în Consiliu, m-am familiarizat cu activitatea Consiliului experiență care îmi va fi utilă în cadrul negocierilor interinstituționale și în cadrul altor uh, proiecte colective care vor necesita idei ambițioase și compromisuri constructive din partea tuturor părților interesate. O astfel de misiune importantă va fi bugetul pentru anul 2010. Știu din experiență că niciodată nu este ușor să negociezi atunci când sunt în joc bani Negocierile asupra bugetului pentru anul 2010 vor fi complicate nu doar din cauza uh, divergențelor în ceea ce privește dimensiunea bugetului și în ceea ce privește structura cheltuielilor, ci și datorită specificităților contextului actual, probleme legate de finanțele publice, precum și tensiuni bugetare în statele membre. Este foarte probabil ca în această toamnă să se înregistreze progrese în ceea ce privește adoptarea tratatului de la Lisabona. În acest uh, caz, vo, va trebui să asigurăm aplicarea noilor proceduri uh, bugetare prevăzute de către tratat. Ca urmare a modificărilor cadrului uh, juridic, vom avea nevoie de uh, flexibilitate și de prudență pentru a nu pune în pericol scopul final, adoptarea bugetului pe anul 2010. Va avea nevoie de un echilibru între aplicarea noilor dispoziții și nevoia de continuitate. Și acesta va fi un adevărat test pentru maturitatea politi politică a instituțiilor și uh, tuturor celor care participă la negocierile bugetare. Sunt convins că vom găsi însă soluții uh, pentru că este singura cale de urmat la ora actuală. Având în vedere provocărilor cu care se confruntă, Europa are nevoie mai mult decât oricând de vești bune. Are nevoie de stabilitate politică pentru a contrabalansa mm, incertitudinile economice. Dacă vom ajunge la timp la un acord asupra bugetului, vom dovedi că instituțiile europene sunt uh, capabile să se concentreze asupra procesului de luarea deciziilor. Acesta ar fi un prim punct. Apoi va trebui să punem bazele uh, financiare pentru a realiza prioritățile politice ale Uniunii Europene. În anumite domenii, uh, economia începe să se redreseze, însă rămâne cea mai mare preocupare a cetățenilor europeni. Un studiu dat publicității în luna august arată că un cetățean din trei este îngrijorat de lipsa de stabilitate, de nesiguranța socială, de perspectiva șomajului. Recesiunea economică și uh, tensiunile care rezultă din uh, aceasta asupra finanțelor publice rămân printre uh, problemele cele mai stringente pentru majoritatea guvernelor europene. În aceste condiții, redresarea economiei reală rămâne unul dintre cele mai urgente obiective ale viitorului buget. Pentru aceasta va trebui să identificăm resurse și să asigurăm finanțarea măsurilor din Planul European de Redresare Economică. Va trebui să Uh, atenuăm consecințele crizei și să creăm condiții pentru o redresare rapidă și pentru a promova reformele structurale necesare pentru a asigura dezvoltarea economică. Dacă e ca bugetul să-și uh, îndeplinească misiunea, posibilitățile teoretice pe care le are bugetul trebuie să fie transpuse în practică. Nu e nevoie doar de fonduri pentru a finanța obiectivele, e nevoie și de stimulente pentru absorpția fondurilor și pentru ca beneficiarii să le poată utiliza rapid și eficient. Nu avem prea mult timp la dispoziție, având în vedere provocările cu care ne confruntăm, cei care vor să implementeze proiecte au nevoie de sprijin bugetar acum. Trebuie să găsim soluții prompt în așa fel încât să facilităm fluxul de bani de la Bruxelles spre destinațiile finale. Cred că avem mijloacele necesare pentru a accelera acest proces și voi face tot posibilul pentru ca mecanismul de finanțare să funcționeze cât mai bine. remercie de ce texte qui était bref mais qui comportait un véritable programme d'action. Alors, comme euh, je l'avais... Vă mulțumesc, domnule comisar de desemnat. Am uh, spus cum urmează să se deruleze după masa noastră. Dau întâi cuvântul coordonatorilor. Nu sunt obligați, ia cuvântul, însă știu că la Strosurian era nerăbdător să o facă. Uh, eu uh, sunt răbdător din fire, domnule președinte. Voi vorbi în limba mea, pentru că consider că este dreptul de bază al oricărui cetățean european în cadrul instituțiilor europene. Îl fericit, în primul rând, pe antevorbitorul meu, pentru că a vorbit și el în limba maternă. Voi continua în limba mea. Aș dori să Revin asupra afirmației domnului comisar desemnat că trebuie să ne bazăm doar pe rațiune. În calitate de raportor pentru bugetul din 2010, uh, rațiunea înseamnă pentru mine faptul că pentru noi misiuni, pentru noi sarcini, avem nevoie de noi resurse. La pare că există o problemă cu interpretarea în limba franceză. était dans la salle euh, et nous préférons entendre slow que Jean-Sébastien Bach. Donc, euh... Înainte se auzea muzica lui Bach în sală, însă preferăm să-l ascultăm acum pe Laszlo. Pot continua cu permisiunea dumneavoastră? funcționează. Deci sper că Comisia va continua să fie partenerul nostru de încredere în găsirea de noi resurse în, uh, pentru noile sarcini și misiuni care ne așteaptă. Aș dori să revin și la ce spuneați dumneavoastră în legătură cu securitatea energetică și cred că în numele Parlamentului European trebuie să avem încredere în, în faptul că vom avea o cooperare și mai strânsă și mai bună cu Comisia tot ce a spus uh, domnul comisar desemnat mi s-a părut foarte interesant, fascinant de-a dreptul, respectiv faptul că e nevoie de o reconstrucție mai sau de o folosire mai transparentă, mai vizibilă a resurselor din buget. Președintele Comisiei a trebuit să abordeze acest subiect în trecut și cred că în viitor se va proceda la fel. La noi, la Parlamentul European, ne dorim rezultate concrete în acest domeniu. Am discutat foarte mult uh, acest, uh, acest subiect uh, de noi, al noilor resurse, însă acum ne dorim rezultate concrete. Spuneați că e nevoie de răspunsuri rapide la problemele cele mai importante. Cred că este problema cea mai mare cu care se confruntă Parlamentul și acest lucru este valabil pentru toate instituțiile din Uniunea Europeană. Respectiv, trebuie să găsim răspunsurile cele mai rapide la noile provocări orice îmbunătățire în, uh, a situației în acest domeniu e bunăvenit, binevenită și sper încă o dată că vom obține rezultate. Încă o dată aș dori să vă felicit pentru faptul că ați vorbit în limba maternă în discursul introductiv și vă felicit și pentru felul în care vorbiți, uh, comunicați și în celelalte limbi și aș dori pe această cale să îi uh, Uh, felicit și pe colegii din Slovacia pentru că astăzi sărbătoresc ziua națională. Președintele, mulțumesc. Ne alăturăm și nouă urându-le la mulți ani colegilor din uh, Slovacia. Domnul Semeta și-a dat seama că dacă dorește să se bucure de sprijinul domnului Surian, trebuie să învețe neapărat limba maghiară. Domnul Fem a cerut și el cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mă numesc Juran Ferm, sunt uh, suedez, sunt coordonatorul pentru uh, grupul socialiștilor. Aș dori în primul rând să vă urez uh, un călduros bun venit la Parlamentul European. Ne bucurăm să vă avem printre noi astăzi, domnule Șemeta, și chiar dacă îmi, îmi dau seama că mandatul dumneavoastră uh, Uh, e limitat, doar la câteva luni, aș dori să vă pun uh, câteva întrebări politice foarte importante. Am citit răspunsurile pe care le ne-ați uh, transmis în scris, am citit și CV-ul dumneavoastră, impresionant, ați fost ministru de finanțe, ați ocupat posturi foarte importante, însă avem probleme foarte importante, nu avem timp de pierdut și trebuie să luăm decizii foarte importante pentru noi. În primul rând, în ceea ce privește bugetul 2010. Ați vorbit despre faptul că Uniunea Europeană joacă un rol uh, crucial în combaterea acestei crize economice. S-a vorbit, uh, știm că există aceste planuri de redresare economică, însă nu avem finanțarea uh, consecventă. Știm că la lipsesc 2,4 miliarde de euro pentru a lansa aceste planuri de redresare economică. Probabil că aceasta este problema cea mai stringentă pentru dumneavoastră. Ați avut timp să vă gândiți la aceste probleme? S-a gândit uh, Comisia cum va rezolva problema uh, în ce privește finanțarea planurilor de redresare economică? Um, nu e vorba doar de planuri de redresare economică, e vorba și de această facilitate propusă pentru uh, sprijin microfinanciar. Nu avem finanțare nici în acest domeniu. Tot uh, un subiect foarte important. A doua întrebare. El se referă mai mult la perspectiva pe termen lung. Ați vorbit de revizuire la jumătatea mandatului. Uh, Uh, a flor financiare, înainte de vacanța de vară, Parlamentul European a votat raportul domnului Böge, uh, colegul nostru, în legătură cu această revizuire la jumătatea mandatului. Am dorit să știm care este părerea dumneavoastră în acest domeniu. Doamna uh, Gribaiscaute a uh, lucrat foarte mult, a făcut o propunere uh, în acest domeniu și aici la Parlamentul European am discutat foarte mult, am spus că nu avem suficiente fonduri pentru politica externă, la rubrica 4 nu avem suficientă uh, flexibilitate și ne confruntăm cu probleme precum Galileo, Institutul European de Tehnologie, um, instrumentul uh, alimentar uh, și așa, mecanismul alimentar și acum ne dăm seama că suntem în criză de timp și ne-am bucura dacă, în primul rând, ați putea să ne spuneți cum arată calendarul, când intenționează Comisia să facă o propunere pentru această revizuire la jumătatea mandatului și poate că ați putea să ne spuneți ce, câteva cuvinte și despre prioritățile politice. Vă mulțumesc. Mulțumesc, stimate coleg. Tot din rândul coordonatorilor are acum cuvântul domnul Gariga. Nu e în sală? Se pare că nu. Îmi pare rău. Doamna Jensen acum. Vă mulțumesc, domnule președinte. În calitate de coordonator pentru grupul ALDE, vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră aici și pentru discursuri pe care le-ați făcut astăzi, pentru prezentarea introductivă. A fost, ideile pe care ni le-ați expus astăzi sunt foarte interesante. Trebuie să recunosc că problemele care mă preocupă cel mai mult pe mine uh, sunt uh, cele la care s-a referit și antevorbitorul meu, respectiv flexibilitatea în cadrul, deci în, la, în bugetul Uniunii Europene. E vorba de o problemă foarte importantă, o problemă de actualitate. În uh, ultimii ani am constatat felul în care Comisia și domnul Barroso mai ales doreau să reacționeze rapid la schimbările survenite pe plan mondial, uh, în cadrul economiei mondiale și ne-am dat seama că nu era chiar așa de ușor de făcut, pentru că sistemul bugetar european este foarte rigid, nu are suficientă flexibilitate e un sistem bun pentru programele plurianuale, însă când e vorba de reacția la evenimente neprevăzute, e aproape imposibil să avem o atitudine constructivă și deci ar fi foarte interesant pentru noi să știm ce intenționați să faceți în acest domeniu al flexibilității uh, în ce privește bugetul 2010, unde intenționați să căutați banii pentru a lansa proiectele în domeniul energiei. Cu toții suntem de acord cu ele, toată lumea consideră că sunt uh, proiecte foarte interesante. Uh, noul proiect vizând uh, perioada de după Kyoto, foarte important, însă trebuie să trecem de la vorbe la fapte, trebuie să facem investiții în infrastructură, însă unde să găsim banii? Iată întrebarea la care încă nu s-a găsit un răspuns ne dăm seama că mai avem și probleme pe planul politicii externe, uh, intervin noi evenimente, mă gândesc la Palestina, uh, cum să finanțăm aceste acțiuni, procesul de uh, pace în Orientul Mijlociu și care sunt obiectivele dumneavoastră pe termen lung de fiecare dată suntem surprinși. Anual suntem luați prin surprindere, constatăm că apar evenimente, însă suntem luați pe nepregătite pentru că nu ne-am pregătit suficient de bine bugetul. Apoi, care este părerea dumneavoastră, domnule comisar desemnat, în legătură cu punerea în aplicare a procesului de la a tratatului de la Lisabona? avem uh, un acord pentru bugetul 2010, îl vom finaliza în conformitate cu vechiul regulament. Deci tratatul de la Lisabona nu ne afectează, nu putem schimba regulile, însă după uh, 1 ianuarie, deci anul viitor, va trebui să schimbăm uh, procedura, să ținem cont de noul tratat de la Lisabona, care aduce uh, reguli noi. Care sunt inițiativele pe care le intenționa să le luați, domnule comisar desemnat, uh, în această toamnă pentru a face față acestor provocări? Uh, Uh, mă gândesc uh, tocmai la adoptarea, uh, intrarea vigoare a tratatului de la Lisabona. Care este calendarul pe care îl aplicați? Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Helga Trupăl are acum cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu aș dori să mă exprim în limba mea. Aș dori în primul rând să mulțumesc domnului comisar desemnat pentru declarația sa și nu, vă, nu o să vă surprindă ce o să spun. Eu, coordonator din partea verzilor, am uh, găsit foarte interesant uh, deci, problema crizei financiare, a economiei reale și provocările de a concilia cu uh, această criză, cu uh, schimbările climatice, mă preocupă foarte mult. Guvernele din uh, cele 27 de state membre se confruntă cu uh, această problemă care este vitală și pentru bugetul european. Nu discutăm astăzi încă despre proiectul, uh, proiectele domnului comisar desemnat Șemeta pentru următorii cinci ani, ci doar Uh, proiectele pe următoarele luni și bugetul 2010, aș dori să vă întreb dacă, din punctul dumneavoastră de vedere, ar trebui să ne gândim la fondurile structurale și la finanțarea pentru 2010 și mă întreb dacă, în acest context, nu intenționați să adoptați o abordare mai ecologică, de exemplu, în ce privește mobilitatea durabilă sau um, renovarea durabilă a clădirilor sau uh, politica energetică durabilă. Aveți ceva proiecte pentru bugetul 2010? Ați putea schimba și uh, uh, abordarea și să introduceți și această dimensiune? Uh, Mă interesează și politica agricolă comună. Dacă e să mă gândesc la ce ați afirmat dumneavoastră în legătură cu legătura dintre uh, criza financiară și criza, și criza climatică, mă întreb uh, care ar fi posibilitățile pe care le avem pentru a acorda uh, ajutoare mai bine țintite pentru a produce bioenergie, pentru a avea centrale electrice care să fie um, alimentate cu gunoi, de exemplu nu aș dori să uh, risipim timpul pentru că provocările care ne așteaptă sunt imense. Mă întreb dacă sunteți de acord cu conceptul de a Um, folosi această criză pentru a crea un green, uh, un green New Deal, un New Deal verde, ecologic și mă întreb dacă sunteți gata să acordați burse Erasmus pentru că am învățat de la această criză că trebuie să îi formăm, să educăm pe tinerii noștri pentru că dacă nu, nu vom avea produse noi pe uh, piața de angajare, de ocupare. Uh, Uh, și ne dăm seama că astfel nu putem, nu avem nicio șansă pe piața internațională. Nu vom putea să fim competitivi față de China, care se pregătește foarte bine în domeniul um, industriilor ecologice și cred că ar trebui să aducem noi uh, produse de acest tip pe piața mondială. Mulțumesc, dragă Helga. Observ că coordonatorii s-au întors foarte în formă din vacanță. Aș dori să vă reamintesc că domnul Șemeta, în continuare, trebuie să uh, ocupe postul de comisar în locul doamnei Griboscaite uh, până la sfârșitul mandatului. Poate că va fi propus și pentru comisia următoare și în acest caz va trebui să treacă printr-o procedură de audiere. Însă deocamdată nu vorbim decât uh, ultimile luni de mandat, deci la Comisia Europeană ne va însoți uh, Uh, în prima lectură, apoi uh, concilierea între Consiliu și Parlament și a doua lectură a Consiliului și a Parlamentului. E vorba, vă reamintesc, de bugetul pentru anul 2010. Unii colegi încep să îi adreseze domnului uh, Semeta întrebări în legătură cu politica bugetară, dacă am avea buget de 300 de miliarde de euro pentru următorul deceniu, eu cred că are un răspuns la această întrebare, însă vă reamintesc că miza de astăzi este totuși mai modestă. Domnul Portas este ultimul coordonator care a cerut cuvântul, pe care îl dau cu mare plăcere. Eu eh, mă mi no estrito domínio deste orçamento. domnule președinte. Vreau doar să mă refer la bugetul pe 2010. Știu că situația domnului numit pentru postul de comisar este oarecum um, puțin dificilă pentru că sare în tren din mers. Cred că domnul comisar va putea să se ocupe de chestiunile bugetare. Le-a legat foarte clar de uh, criza financiară curentă în uh, ceea ce a spus până acum. Știe de asemenea că este important să avem niște obiective ambițioase în momentul acesta. Dar lăsând aceasta deoparte, uh, cred că eu am niște dificultăți cu bugetul pe 2010, pentru că ar trebui să fie un buget de continuitate și nu cred că e foarte uh, sensibil la repercusiunile generale ale crizei financiare și economice. Nu uh, este menit să reacționeze la toate nevoile și problemele care apar uh, în toate țările noastre și cred că ar trebui să îl putem folosi astfel încât să putem să reacționăm mai repede. Dacă ne uităm la programele economice și la programele de inovare, atunci um, vedem că trebuie să emitem niște semnale ca membri ai Parlamentului European. Care este poziția Uniunii Europene cu privire la situația socială în această criză economică? ne aflăm în mijlocul crizei. Deci trebuie să acordăm atenție sectorului social, sectorului ocupării forței de muncă. Uh, avem o creștere de 2,5%, ceea ce înseamnă că nu avem creștere deloc, practic, dacă ne uităm la creșterea prețurilor. Și cred că acesta este un semnal nepotrivit. Pe de altă parte, toată lumea este de acord că totuși ne aflăm într-o criză care ne afectează la nivel global. O criză globală care ne afectează și pe noi, dar și pe ceilalți. Odată ce alte țări ies din criză, acest lucru ar putea să uh, ne cauzeze dificultăți suplimentare. Și pentru mine, eu trebuie să vă spun, îmi, îmi vine greu să văd cum Uniunea Europeană, ca actor global, va încerca să structureze bugetul într-un mod rezonabil. Eu, ca și cetățean obișnuit, aș spune că există o contradicție în acest buget. Și aș vrea să mai spun încă ceva. aș vrea să laud Comisia cu privire la cheltuielile administrative. Uh, vedem o creștere de 2,5% cheltuielile administrative ale Comisiei. Este o creștere foarte modestă și sper ca toate instituțiile Uh, vor reuși în aceste vremuri grele pentru cetățeni. Sper că toate trei instituțiile europene vor face un efort de a uh, crește cât mai puțin cheltuielile, să fie o creștere care să corespundă nivelului uh, de creștere al Comisiei Europene. Și aș vrea să știu care este părerea dumneavoastră cu privire la acest subiect. Noi, membrii Parlamentului European, uh, ar trebui să ne ocupăm de uh, cheltuielile care ne revin nouă, pentru că unele nu sunt foarte urgente. Mulțumesc. Nu știu dacă domnul Șemeta va putea să răspunde și la ultima întrebare. Este, avem aici uh, un uh, acord pe care l-am aplicat până acum între instituții, dar totuși este un comentariu destul de greu pe care l-ați exprimat și sunt sigur că veți putea să-l repetați atunci când discutăm împreună cu reprezentanții din buget și când o să discutăm bugetul pentru 2010. Între timp a apărut în sală Salvador Gariga, care ceruse cuvântul și, într-un acces de timiditate, a părăsit sala și până la urmă s-a întors. Salvador, dorești să iei cuvântul în calitate de coordonator? Mulțumesc, domnule președinte, foarte pe scurt, pentru că colegii mei au acoperit majoritatea din ideile pe care doream să le exprim eu. Doream, în primul rând, să îi salut, să îi răspund venit domnului Șameta. Îi mulțumesc și pentru discuțiile, pentru declarațiile sale, pentru declarația sa de intenții. Cred că nu putem să detaliem mai mult uh, întrebările pentru că deocamdată nu poate să ne furnizeze un răspuns. Aș dori să revin la câteva observații din uh, declarația sa. Domnul comisar desemnat a pus accent, accentul pe subiectele pentru care Parlamentul și uh, Comisia pentru Bugete au un interes sporit. Încă o dată uh, aș dori să-l salut pe domnul Șemeta și pentru biroul său pentru faptul că au uh, ținut cont de uh, preocupările noastre ale Parlamentului European și ale Comisiei pentru Bugete și mai ales pentru efortul pe care l-a făcut de a explica contradicția între nevoia de a consolida economia și eșecul total pe care l-am avut în negocierile cu Consiliul în momentul în care au fost lansate aceste planuri de redresare economică la care s-au referit și colegii mei. Uh, a menționat în discursul său și faptul că e nevoie de mai multă disciplină bugetară, de transparență și de tragere la răspundere, precum și simplificare. Suntem întru totul de acord cu această declarație și sunt sigur că în cadrul portofoliului său, domnul comisar desamnat va avea suficiente argumente pentru a, convi- a convinge Consiliul European în legătură cu această nevoie de a avea disciplină financiară. Și, în fine, pentru a mă referi la ce vorbea ultimul coordonator din partea grupului Stânga Unită. Avem un buget care are în prezent mai multe nevoi decât resurse. Trebuie să examinăm uh, acest buget din punctul de vedere al flexibilității bugetare, care ar trebui să fie aplicată în timpul revizuirii bugetului. Știu că e prematur, mulți colegi au spus acest lucru, însă aș dori ca piatra de temelie uh, a relației dumneavoastră cu Comisia pentru Bugete să fie viteza cu care veți trece la muncă pentru a pregăti revizuirea uh, planului bugetar pe care Consiliul și noi, Consiliul și noi Parlamentul European îl așteptăm cu nerăbdare. Vă sunt recunoscător pentru declarația dumneavoastră. Sunt sigur că veți fi un comisar important în lunile următoare. Mulțumesc, Salvator. Coordonatorii au luat cuvântul, deci Uh, cineva mi-a tras atenția că dorește să ia cuvântul. De fapt, e vorba de șase colegi. O să închei lista cererilor de cuvânt pentru a-i permite domnului Șemeta să răspundă. Are cuvântul domnul vicepreședinte Liberațchi, care uh, reprezintă Comisia de Control Bugetar, domnul Băghe, domnul Paleschis, Ingeborg Gresle, domnul Godmanis și uh, domnului Odi. Am închis lista Vicepreședintele, liberați chiar acum cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Am impresia, domnule Șemeda, că v-ați propus un program uh, ambițios. Aveți intenția să uh, fiți în funcție două, trei luni sau uh, mai mult timp. Mă întreb uh, despre ce calendar vorbim, însă nu vreau să fac speculații. Aș vrea să spun însă următorul lucru. Comisia pentru controlul Bugetar ar vrea să constate un echilibru între programarea bugetului și nevoia de flexibilitate, pe de o parte, și un uh, raport care să fie acceptabil pentru Comisia pentru Control Bugetar, pe de altă parte. Există mai multe probleme care au uh, uh, fost dificile în trecut. Disciplina și o evaluare de performanță a cheltuielilor. Vorbesc încă o dată din punctul de vedere al Comisiei pentru Control Bugetar. În trecut, s-au deblocat uh, cheltuieli fără ca cineva să fi dovedit că aceste cheltuieli și-au atins obiectivele. Există foarte multe domenii în care s-au cheltuit bani și nu suntem siguri în, dacă aceste cheltuieli au fost eficace. Uh, sprijinul pentru Irak, de exemplu, sau fondul pentru dezvoltare și nu numai. S-au uh, cheltuit fonduri și în alte domenii. Domnule comisar, haideți așadar să stabilim un echilibru între faza de planificare a bugetului și raportarea uh, în privința operațiunilor. De asemenea, mi-aș dori să existe o mai bună cooperare cu Curtea de Conturi. Rata acceptabilă de eroare stabilită de către Curtea de Conturi este depășită în mod frecvent și nu avem acces la informații care să justifice de ce se depășește acea rată acceptabilă de eroare. Avem nevoie de mai multă transparență. În ceea ce privește simplificarea, salut măsurile de simplificare, domnule Șemeta. Însă există simplificare și simplificare care merge prea departe. În domenii sensibile, cum este acel al uh, cheltuielilor, avem nevoie de simplificarea procedurilor, însă avem nevoie și de transparență. Și încă o dată vorbesc în numele Comisiei pentru Control Bugetar. Încă o dată vă felicit, domnule Șemeta, pentru CV, vă felicit și pentru program, așa cum ni l-ați prezentat astăzi. Sper că vom avea o bună cooperare cu dumneavoastră în cadrul Comisiei pentru Control Bugetar. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule vicepreședinte. Reimer Böge are cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș vrea să abordez două subiecte importante. În primul rând, ați vorbit despre faptul că ați fost ministru de finanțe al Lituaniei și spuneați că în această calitate v-ați concentrat asupra simplificării uh, fondurilor alocate infrastructurilor. Am vorbit în Parlamentul European despre simplificarea ajutoarelor structurale în domeniul agriculturii în special și am constatat că există numeroase întârzieri în uh, foarte multe țări. Sigur că colegii dumneavoastră din comisie sunt responsabili pentru diferitele domenii. În ce mod vă veți implica în simplificarea acestor programe? Mă refer la programele în curs și la noile programe. Revin la ceea ce spunea domnul Liberațchi. Curtea de conturi spunea că există erori sistemice în aceste programe și acestea se datorează caracterului extrem de complex al aplicării și derulării acestor programe. Și uh, nici Parlamentul nu este inocent. Experiența ne arată că anumite direcții generale nu au înțeles foarte bine cum anume trebuie să-și facă munca. Comisia trebuie să acționeze pentru că există numeroase întârzieri în diferite state membre din cauza caracterului complex al acestor programe. Aveți intenția să faceți ceea ce se impune din punct de vedere bugetar, apoi pe 21 martie am adoptat o rezoluție asupra revizuirii la mijloc de drum și în acest text spuneam că trebuie să se țină cont în fiecare buget uh, anual de necesitatea flexibilității și în același timp să se respecte plafoanele în așa fel încât să nu se cumuleze deficitele în cadrul programelor plurianuale și în cadrul perspectivelor plurianuale. Am spus că, eventual, perspectivele financiare pot fi prelungite și se pot depăși, deci, previziunile uh, cincinale în scopul asigurării unei legitimități democratice. Aș vrea să știu dacă Comisia va face propuneri sau este unul dintre dosarele care va fi încredințat noii comisii? În cadrul vechii legislaturi spuneam că la sfârșitul anului 2009 Comisia va trebui să ia o concluzie și să facă propuneri. Nu știu dacă sunt propuneri de natură politică sau tehnică. Întrebările mele sunt uh, importante, domnule președinte. Se pune și problema continuității. Cred că comisarul are posibilitatea să exercite o influență asupra a ceea ce se pregătește la ora actuală și aș vrea ca domnul Șemeta să ne spună părerea sa în această privință. Domnul Paleschis. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar desemnat, aș vrea să vă urez succes în misiunea care vă așteaptă și care este foarte dificilă în contextul economic și financiar dificil actual. Aș vrea să pun o întrebare în lituaniană legată de situația din Lituania. Noul parlament ales al Lituaniei într-o sesiune parlamentară de urgență de noapte a adoptat decizii vizând creșterea impozitelor. Situația nu s-a schimbat peste noapte ca urmare a acestei decizii. În următorul trimestru al acestui an, PIB-ul a registrat o scădere de aproape 20%. Considerați că s-au făcut greșeli în reformele efectuate și credeți că ar trebui să se facă uh, eforturi pentru a se evita erori similare pe plan european? Vă mulțumesc! Mulțumesc! E vorba de o întrebare adresată mai degrabă fostului ministru uh, de finanțe decât viitorului comisar. Ingeborg Gresle are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să revin la subiectul menționat de Reimer Böge și anume declarația dumneavoastră cu privire la regulamentul financiar. Am avut o reformă în 2006 uh, și am făcut diverse propuneri de simplificare. Comisia a preluat aceste propuneri uh, legate de simplificare, însă în ceea ce privește simplificările vizând beneficiarii, acestea au fost uh, refuzate și aș vrea să știu la ce simplificări ne putem aștepta în ceea ce privește beneficiarii uh, fondurilor europene. A doua întrebare este care este părerea dumneavoastră în privința misiunilor din ce în ce mai importante ale Uniunii Europene în ceea ce privește uh, ajutorul umanitar și ajutorul pentru dezvoltare? Comisia nu are instrumentele necesare pentru a implementa politica externă. Capitolul legat de sprijinul extern va fi uh, reformat sau nu? Ar fi foarte interesant pentru noi să știm care sunt intențiile dumneavoastră, pentru că în declarație menționați că doriți să obțineți uh, simplificare și uh, mai multă transparență și am vrea să știm cum uh, intenționați să obțineți aceste rezultate. Sigur că o modalitate ar fi reducerea regulilor și regulamentelor bugetare. Există reguli diferite pentru fiecare fond în parte. Fondurile structurale sunt reglementate de reguli speciale și întrebarea este dacă s-ar putea simplifica regulile sau dacă s-ar putea uh, armoniza în așa fel încât să existe reguli unitare. În felul acesta am asistat la o simplificare prin standardizare și ar fi deja un pas înainte, un pas important pentru toată lumea. O altă întrebare este legată de screeningul pe care îl solicităm uh, în fiecare an analize cu privire la personalul comisiei. Analiza arată că peste 50% din personalul comisiei este activ în administrație. Cred că e timpul să desprindem învățămintele care se impun și să vedem ce fac ceilalți 50%. Avem nevoie de personal sporit în ceea ce privește aplicarea și controlarea aplicării legislației în statele membre. Sunteți gata să sprijiniți această evoluție și veți conlucra cu Comisia pentru Control Bugetar pentru a aplica aceste modificări? În sfârșit, avem un centru sportiv care urmează să fie extins și Comisia a uh, pus deoparte un fond de 1,5 milioane de euro pentru renovare. Aș vrea să știu dacă suma aceasta va fi men menținută. Aș vrea să știu care este părerea dumneavoastră în această privință. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Avem nevoie de un răspuns la întrebarea aceasta înainte de viitoarele Jocuri Olimpice. Domnul Godmanis a cerut cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să îi mulțumesc mai înainte de toate și să-mi exprim admirația față de domnul Șemeta, care a avut curajul să accepte acest post într-o perioadă extrem de delicată. Aș vrea să îi pun trei întrebări. La Strasburg, la prima reuniune parlamentară din luna iulie, Frederic Reinfeld a făcut o afirmație care nu este foarte populară. Spunea că a venit vremea să analizăm finanțele publice din statele membre și să revenim la criteriile de la Maastricht și la stabilizare. La ora actuală, deficitele bugetare din statele europene sunt în creștere. Și aș avea, de fapt, pentru început o singură întrebare. Care este atitudinea dumneavoastră, domnule Șemeta, în ceea ce privește semnalul simbolic pe care ar trebui să îl adresăm statelor membre prin reducerea bugetului Comisiei Europene. O altă întrebare se referă la perspectiva dumneavoastră în ceea ce privește măsurile fiscale, în ceea ce privește impozitele. La ora actuală avem posibilitatea de a ne rezolva singuri problemele fiscale ceea ce duce la, diver, la diferențe, la decalaje între țările Uniunii Europene. Iar a treia întrebare, care poate nu ține foarte mult de Comisia pentru Bugete, este o întrebare legată de posibilitatea de a influența evoluția bugetului. precum și politica de schimb valutar în țările care nu aparțin zonei euro. De asemenea, care este sprijinul acordat de instituțiile europene și de Banca uh, Centrală Europeană pentru a menține aceste uh, cursuri valutare. Dacă tratatul de la Lisabona intră în vigoare va trebui să trecem la alte proceduri și la alte mecanisme. Va fi nevoie de un buget interimar pentru a ne adapta la noua situație creată de Tratatul de la Lisabona. Pregătim deocamdată bugetul pe 2010 conform vechilor principii ce uh, putem face în această privință. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Aș vrea să-i spun domnului Godmanis, precum și celorlalți colegi, colegilor noi din Parlament, că în primăvara acestui an, cele trei instituții comunitare au căzut de acord pentru a pregăti și pentru a adopta bugetul pe anul 2010, fără a ține cont de uh, rezultatul uh, legat de tratatul de la Lisabona, pentru că nu știam ce se va întâmpla și nu voiam să dăm impresia țărilor care nu l-au ratificat că plecăm de la premisa că își vor da acordul. Proiectul de buget care a fost adoptat de Consiliul de Ministri în prima lectură și în privința căruia vom avea și noi o primă lectură în luna octombrie, este un proiect conceput uh, ple, plecând de la premisa că acest tratat nu este aplicat. Dacă va fi aplicat începând cu anul viitor, va trebui să uh, implementăm un buget uh, suplimentar și domnul Șemeta ne va da ne va vorbi despre opinia sa în această privință. Jean-Pierre Odi, acum vicepreședinte al Comisiei pentru Control Bugetar. Mulțumesc, aș vrea să îi adresez complimente și felicitări domnului Șemeta și să îl întreb următoarele lucruri. În primul rând, care este impresia sa în privința calității implementării bugetului? Sunt întrebări pe care le punem în Comisia pentru Control Bugetar care este părerea sa, deci, în această privință, având în vedere că Curtea de Conturi dă o declarație de uh, asigurare negativă în ceea ce privește uh, conturile anuale. Apoi, întrebare mai tehnică. Veți uh, apăra conturile anuale? Se contabilizează datorii legate de pensii de 37 de miliarde de euro, dar nu se contabilizează creditele uh, acordate de statele membre. Prezentăm conturi anuale negative, ceea ce nu creează o impresie foarte pozitivă în privința conturilor. Ce părere aveți despre contabilizarea acestor creanțe, având în vedere că Parlamentul European a adoptat o rezoluție în care a cerut uh, o analiză a acestor înscrisuri contabile. Un alt punct, am uh, observat faptul că Uniunea Europeană are capacități de investiții foarte reduse și avem nevoie de investiții pentru a impulsiona economia și pentru a impulsiona dezvoltarea economică în general. Banca Europeană de Investiții este un instrument uh, subutilizat. Parlamentul a adoptat cu mare majoritate o rezoluție în care cere să se studieze înființarea unei secțiuni în bugetul european o secțiune consacrată funcționării. A fost foarte greu să găsim cei 3 miliarde de euro pentru Galileo, de exemplu. Oare nu a venit momentul să reflectăm la această posibilitate? Oare nu ar trebui uh, să avem o secțiune consacrată investițiilor, pentru că avem nevoie de resurse de finanțare, cum ar fi uh, uh, creditele, pentru a finanța uh, politica de investiții. Mulțumesc. Domnul comisar trebuie să răspundă la o mie de întrebări în două minute. Sigur că poate să răspundă și la mai multe întrebări odată. În orice caz, numărul subiectelor abordate și complexitatea acestora arată stima de care se bucură domnia voastră în ochii membrilor Comisiei pentru Bugete. Aveți cuvântul. Uh, uh, Mulțumesc, domnule președinte. Sigur, este un mare privilegiu pentru mine să răspund la atât de multe întrebări adresate. Sigur că anumiți membri ai Parlamentului au uh, subliniat pe drept cuvânt că sunt uh, desemnat doar pentru uh, mandatul acestei comisii, așadar până în 31 octombrie. Dar acest lucru nu înseamnă că nu se pot face propuneri în comisie și că nu se poate, poate lucra la toate chestiunile care au fost discutate astăzi aici în această sesiune de întrebări, pentru că principiul continuității este un principiu foarte important în comisie. Când am să răspund la anumite întrebări, am să țin cont de acest lucru și când vă răspunde, poate că nu va fi foarte clar care vor fi acțiunile concrete luate de com- dacă ele vor fi uh, acțiuni uh, luate de, întreprinse de comisia actuală sau de cea viitoare. Este o situație dificilă um, din punct de vedere instituțional. Există multă incertitudine, dar uh, totuși, ca și comisar, eu mă ocup de chestiuni care au fost ridicate aici în sesiunea de întrebări și am să încerc să uh, vă ofer comentariile mele cu privire la cele mai importante puncte. Primul lucru despre care s-a vorbit se referă la bugetul pentru 2010. În primul rând, Aș dori să vă spun că susțin întru totul afirmația făcută de către domnul președinte. Comisia uh, este de asemenea de părere că procedurile pentru două, bugetul pe 2010 trebuie să fie finalizate în conformitate cu regulile care au fost aplicabile în decursul începerii acestor proceduri Cred că va, ar fi foarte greu să ne imaginăm uh, să schimbăm acum uh, procedurile în, în timpul, în decursul acestui proces. Ar fi ca și cum am schimba regulile jocului la, fut, la fotbal în timpul uh, la, la, să le schimbăm de la regulile de fotbal la reguli de golf într-a doua jumătate în a doua jumătate a meciului. Sigur că nu i-ar conveni nimănui acest lucru. În ceea ce privește dimensiunile bugetului și uh, opiniile exprimate de membrii Parlamentului European și, de asemenea, uh, opiniile distinșilor raportori cu privire la chestiunea noilor nevoi bugetare. Cred că, în primul rând, trebuie să vă spun că regret reducerile Uh, care au fost operate în primul stadiu de bugetare, uh, reducerile făcute de către Consiliu în prima lectură cu privire la creditele de angajament și creditele de plată. Într-o situație economică atât de dificilă uh, ca cea în care ne aflăm acum, cred că reducerile ar trebui să fie și acțiunile ar trebui să fie mai moderate și Comisia rămâne la propunerea sa inițială, care este reflectată în uh, proiectul preliminar de buget și care uh, și pe care Comisia va continua să o susțină în continuare. De asemenea, așteptăm uh, o scrisoarea Uh, cu privire la proiectul preliminar de buget și vom discuta mâine propunerea în întâlnirea Colegiului Comisarilor, iar această propunere se leagă tocmai de uh, cheltuielile pentru rubrica 4, dar cred că este prematur acum să vă uh, spun ceva despre acest lucru înainte de întâlnirea Colegiului Comisarilor. În octombrie vom prezenta scrisoarea de modificare cu privire la cheltuielile agricole. Cu privire la acest punct, vreau să vă spun că cu ultimele informații, cheltuielile din sectorul agricol se axează mai mult pe partea de implementare. Implementarea va fi mai bună decât în anii precedenți. În sectorul vinurilor, implementarea este puțin sub uh, cea pe care o preconizam, sub nivelul preconizat, dar, după cum vă spuneam, e prematur în momentul de față să vă spun lucruri concrete sau cifre concrete cu privire la cheltuielile agricole. Uh, le veți afla în momentul în care vom publica acest document de modificare la începutul lunii octombrie. Acest lucru, cu acesta ajung la finanțarea planului de redresare economică. Da, este adevărat că proiectul preliminar de buget nu include 2,4 miliarde de euro, care sunt bani necesari pentru finanțarea uh, planului european de redresare economică. În momentul de față lucrăm la această propunere și una dintre sursele pe care le-am luat în considerare în propunere va fi Uh, tocmai referitor la cheltuielile din agricultură și vom încerca să vedem în ce măsură vom avea posibilitatea să acoperim și cheltuielile cu privire la internetul în bandă largă uh, pentru zonele uh, agricole defavorizate, dar există și alte um, zone unde vedem de acum posibilitatea de a uh, um, aloca resurse, de a aloca noi resurse și de a găsi această uh, sumă de 2,4 miliarde de euro pe care am convenit-o pentru planul de redresare economică. Acesta este o prioritate de primă mână uh, pentru noi în comisie și vom face tot ce putem pentru a ne ține de angajamentul pe care ni l-am luat și pentru a face o propunere pentru procedura de conciliere din noiembrie um, acest an. De asemenea, au fost multe întrebări care se refereau la fondurile structurale și la simplificarea uh, utilizării acestor fonduri. După cum știți, Comisia a făcut deja niște pași serioși cu, în, în direcția simplificării uh, fondurilor structurale ca un exemplu, pot să vă vorbesc despre proiectele mari. După cum știți, după decizia care a fost luată, finanțarea pentru proiectele mari nu mai uh, necesită aprobarea a priori a Comisiei. Așadar, nu mai există obstacole um, în, pentru a lansa finanțarea proiectelor de mare anvergură din statele membre. Cred că trebuie de asemenea să subliniez faptul că pe 22 iulie Comisia a făcut o nouă propunere legată de Fondul Social European și după cum uh, majoritatea dintre dumneavoastră probabil că știți, această propunere se referea la posibilitatea de a finanța 100% din cheltuielile Fondului Social uh, European fără cofinanțare suplimentară din partea statelor membre pentru anii 2009 și 2010. Iar această propunere dacă va fi aprobată în Consiliu și în Parlament, va da impulsuri suplimentare pentru um, cheltuielile pentru domeniul social și mai ales uh, pentru zonele de problemă uh, zonele problematice uh, cu priv... legate de creștere, um, rată mare a șomajului, uh, mai ales chestiune legată de șomaj. În ceea ce privește alte domenii prioritare, cum ar fi schimbările climatice, Uh, politica externă, finanțarea ener- uh, sub aprovizionării energetice. Deja am vorbit despre acestea. Și uh, pot să vă spun că pregătim o propunere cu privire la schimbările climatice sigur că ar trebui să uh, privim perspectiva de ansamblu a schimbărilor climatice. e, pe de o parte trebuie să găsim resursele pentru bugetul pe 2010, dar uh, trebuie să privim înainte, trebuie să privim mai departe de uh, Copenhaga și să ne dăm seama că uh, vor fi necesități foarte importante uh, pentru finanțarea programelor legate de schimbările climatice, de combaterea schimbărilor climatice și, după cum v-am spus în discursul meu uh, introductiv, uh, schimbările climatice uh, sunt o mare prioritate pentru Uniunea Europeană și, de asemenea, pentru Comisia Europeană. Așadar, cred că vom veni cu propuneri concrete Uh, legate de acest subiect. Și o vom face în viitor. Acum aș dori să trec uh, la un alt subiect care acoperă o altă parte a întrebărilor. Este vorba de revizuirea bugetului. Trebuie să vă spun că mă găsesc într-o poziție, într-o postură dificilă și uh, comisia dumneavoastră, comisia uh, aceasta, comisia uh, care își termină mandatul în octombrie, uh, și-a luat angajamentul de a face o propunere cu privire la revizuirea bugetară așa cum uh, este scris în mandatul nostru. Și lucrăm deja la acest document. Uh, lucrăm la prioritățile cheie pentru revizuirea bugetului și luăm în considerare principiul continuității Cred că nu contează atât de mult care comisie va prezenta această propunere. Important este ca această propunere să fie uh, prezentată uh, onoraților membri ai Parlamentului European și de asemenea Consiliului. Noi considerăm că uh, am uh, inclus uh, un nivel destul de uh, ridicat de ambiție în propunerile pe care le-am făcut în această revizuire bugetară. Și credem că este foarte important să ne punem de acord asupra principiilor cheie și mai ales cu privire la principiul uh, fundamental, care este acela al uh, unei valori adăugate, al unei plus valori la nivel european. Dacă cu toții suntem de acord cu acest principiu, atunci sigur că ne va fi mai ușor să mergem uh, mai departe și să facem și alte propuneri. Alte principii cheie legate de revizuirea bugetului, din punctul meu de vedere, sunt uh, concentrarea resurselor cu privire la zonele de prioritate uh, cheie în uh, sistemul pe care îl folosim uh, în momentul actual avem uh, prea multe programe care uh, pe care le derulăm. Sigur că fie, fiecare dintre ele este o prioritate o prioritate pentru noi, dar cred că ar trebui ca la nivel european să ne concentrăm asupra priorităților cheie, asupra priorităților celor mai importante și care aduc o plusvaloare la nivelul Uniunii Europene. Și am menționat aceste priorități cheie în uh, discursul meu, prioritățile care eu cred că ar trebui să fie incluse în reforma bugetară și acestea sunt, sigur, creșterea durabilă, uh, creșterea locurilor de muncă, uh, schimbarea, schimbările climatice și securitatea energetică și, de asemenea, poziția Uniunii Europene ca și actor global. Dacă vom reuși să ne concentrăm eforturile asupra acestor aspecte, atunci atunci vom fi în stare să uh, alocăm mult mai bine resursele pentru aceste priorități uh, cheie, pentru aceste zone prioritare. Of, uh, mm, budget review in my... Un alt uh, principiu al revizuirii bugetare, din punctul meu de vedere, îl reprezintă flexibilitatea în cadrul financiar multianual și cred că în acest domeniu trebuie să cooperăm pentru a reuși să avem un cadru cât mai flexibil. Pentru ca noi să ne putem adapta la uh, schimbările cu care se confruntă Europa și care sunt uh, tot mai dinamice. Un alt principiu crucial pentru revizuirea bugetară îl reprezintă, din punctul meu de vedere, simplificarea obținerii de rezultate și aș dori acum să răspund și întrebării uh, eminentului președinte al Comisiei COCOBU. Are într-adevăr dreptate, într-adevăr simplificarea ar trebui să fie armonizată cu o bună gestionare, cu principiile unei bune gestionări și cred că trebuie să fim foarte prudenți atunci când propunem măsuri concrete în legătură cu simplificarea. Însă cred și că au fost făcute deja numeroase propuneri care sunt în pregătire pentru simplificarea în uh, domeniul bugetar. Și aș putea să, în trecere, să vă dau câteva exemple. Introducerea sistemului ghișeului unic pentru documentare, prezentarea documentelor. Aceasta este o procedură simplificată care ar putea fi foarte utilă beneficiarilor. Mai sunt aspecte aferente simplificării, de exemplu, folosirea mai largă a sumelor forfetare și a costurilor a sistemului pentru costuri medii, ceea ce ar simplifica în mod semnificativ procedurile și punerea în aplicare a bugetului, executarea bugetului. De asemenea, consider că ar trebui să revenim la conceptul de un risc tolerabil de eroare, pentru că consider că acest concept ne-ar putea permite să găsim un echilibru potrivit între eficiența executării bugetare și costurile aferente controlului bugetar. Și, în cele din urmă, referitor la revizuirea intermediară, sigur, problema resurselor proprii va reveni pe ordinea de zi și cred că ar trebui să urmărim cu mare interes uh, raportul uh, pregătit de stimatul, domnul, stimatul domn președinte în acest domeniu și cred că va trebui să abordăm și această chestiune. Uh, cred că echitatea sistemului de resurse proprii, la fel ca și transparența, sunt foarte importante, sunt elemente foarte importante. Cred că va trebui să cooperăm în domenii precum corecturile și rabaturile și să identificăm modul în care ne putem uh, debarasa, ne putem dezbara de aceste sisteme. Însă cred că e foarte important să facem legătura între uh, reforma privind resursele proprii și Uh, reforma cu privire la cheltuieli, pentru că altfel va fi foarte greu să ajungem la un acord comun în acest domeniu. Foarte pe scurt, iată ce aveam de spus în legătură cu revizuirea bugetară și, așa cum spuneam și în introducere, Comisia se angajează să vină cu o propunere până la sfârșitul acestui an, deci până la finele mandatului. În ce privește acordul interinstituțional, raportul referitor la acordul interinstituțional, serviciile mele redactează deja un raport cu privire la acordul interinstituțional și cred că astăzi e puțin prematur să vă expun o vedere exhaustivă cu privire la acest raport și cu eventuale propuneri privind uh, acordul interinstituțional. Însă, Comisia se angajează să publice acest raport până la finele anului în curs, așa cum se stipulează în mandatul pentru actuala comisie. au mai fost adresate întrebări legate de cheltuielile administrative și uh, probleme legate de personal. Aș dori să reamintim și lor membri al, ai uh, acestei comisii că Comisia Europeană se angajează să nu uh, crească angajările până la sfârșitul anului 2013, pornind de la prezumția că nu vor avea loc schimbări majore uh, la nivel instituțional. Cheltuielile cu privire la resursele administrative din uh, bugetul pentru 2010 cresc cu 0,9%. Deci e o creștere, am putea spune, modestă. Și la prima lectură de la Consiliu și Consiliul a fost de acord, mai mult sau mai puțin, cu propunerea Comisiei cu privire la cheltuierile administrative. Comisiul a, Consiliul a afirmat că această propunere a Comisiei este pertinentă și că cheltuielile prevăzute sunt moderate. În legătură cu chestiunea conexă a screeningului personalului, știu, sunt la curent în legătură cu propunerea Parlamentului de a scădea nivelul personalului administrativ la 20% din uh, personalul total al comisiei. Acum uh, personalul administrativ și de sprijin este de mai, reprezintă mai bine de 30% din uh, personalul total al comisiei. Acest proces, procent este în scădere. Comisia aplică strategia următoare când au loc schimbări, când uh, o parte din personal părăsește instituția, înlocuim doar personalul operațional și astfel uh, treptat personalul operațional va crește, iar uh, personalul administrativ va scădea în consecință. referitor la uh, problema centrului sportiv. Sigur că nu e ușor, nu, nu, nu cunosc toate posturile bugetare până în cel mai mic detaliu, însă referitor la această problemă specifică, e adevărat că Există 1,5 milioane de euro care însă nu sunt uh, transferate Parlamentului, ci stau înghețate în conturile Comisiei și în iulie, dacă nu mă înșel, am primit o scrisoare din partea Parlamentului conform căreia aceste cheltuieli nu vor fi folosite pentru extinderea acestui uh, centru sportiv. Comisia va trebui să adopte o nouă decizie în legătură cu modul în care intenționează să cheltuiască această sumă de 1,5 milioane de euro, însă e de competența domnului comisar Calas și el ar trebui să facă propuneri împreună cu reprezentanții personalului în legătură cu uh, felul în care această sumă poate fi folosită. Și sper că veți fi informați uh, în timp util. V-am răpit uh, mult timp, au fost uh, puse și câteva întrebări. probleme legate de probleme de ordin general, de ordin politic uh, în țara mea. Aș putea foarte pe scurt să vă spun că problemele, că politicile pe care guvernul din țara mea și pe care eu am încercat să le sprijin au fost salutate atât de către Comisia Europeană de pe atunci, cât și de Fondul Monetar Internațional. Și personal consider că măsurile care au fost adoptate în țara pe care o cunosc cel mai bine erau necesare pentru a menține stabilitatea macroeconomică și pentru a consolida uh, politicile fiscale. Domnule președinte, am încercat să răspund la cât mai multe întrebări posibil. Știu că sunt și întrebări la care nu am răspuns în mod specific. Sunt gata sunt la dispoziția dumneavoastră pentru eventuale răspunsuri. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule comisar desemnat. Trecem printr-o perioadă de tranziție politică și instituțională, o perioadă dificilă pentru Uniunea Europeană în acest moment în care țările noastre trec prin criza economică cea mai gravă de mult timp. Deci rolul nostru este pe cât de important, pe atât de dificil și ne-am dat seama cât de conștient sunteți de această miză. Ați fost ministru de finanțe în țara dumneavoastră, deci uh, ați fost pus în situația de a gestiona uh, consecințele acestei crize în Lituania. În calitate de președinte al Comisiei de Bugete, aș dori să insist asupra aspectului că, cu sau fără tratatul de la Lisabona, de la tratatul de la Roma încoace, Comisia Europeană reprezintă una din cele trei instituții ale Uniunii Europene, care se află pe picior de egalitate cu celelalte două instituții și că funcția sa este foarte originală, fără Comisia Europeană, de altfel, Comisia Europe- ă, Uniunea Europeană nu ar fi văzut lumina zilei. A fi rămas la modestul acord comercial care s-a aflat la obârșia Uniunii Europene. Ceea ce presupune că, în calitatea sa de colegiu și președintele Comisiei și fiecare comisar, trebuie să se comporte în calitate de membri ai acestei comisii și nu în calitate de uh, mandatat cu funcția de secretar general al Consiliului de Ministri. Subliniez acest aspect pentru că am făcut această observație și în atenția comisarului domnului Barroso și anumitor comisari. Și ne vom asigura, mai ales aici la Comisia de Bugete, că fiecare comisar este conștient de această răspundere foarte importantă care îi revine. Pentru ca Uniunea Europeană să funcționeze bine, avem nevoie nu de o comisie aservită Consiliului, de altfel nici Parlamentului sau Comisiei de Bugete, ci de o comisie care să-și îndeplinească uh, uh misiunea care îi revine. Sosiți la noi cu experiența dumneavoastră, cu o uh, privire nouă asupra lucrurilor și cred că ne veți fi foarte utili uh, în încercarea noastră de a ieși din tiparele puțin rigide în care ne-am aflat și ne veți ajuta să ne dezbărăm de anumite anomalii care șochează un observator exterior, dar care pe noi nu ne mai uh, șochează pentru că ne-am obișnuit cu ele. De exemplu, există credite în anumite linii bugetare care rămân necheltuite și avem o rată de consum a uh, creditelor foarte redusă în anumite domenii. Ceea ce într-o perioadă precum cea pe care o traversăm, nu mai este acceptabil. Doamna Gresle spunea de asemenea că de la uh, o politică la alta, regulile financiare diferă uh, spre uh, bucuria colaboratorilor noștri, a juriștilor și a funcționarilor, dar care e în detrimentul bunei funcționări a Uniunii Europene. Când uh, lucrurile sunt roze, mai putem tolera acest lucru, când însă traversăm o criză precum uh, cea de, uh, din prezent, nu uh, se mai poate tolera. Ne-ați asigurat că sunteți gata, ne bucurăm de acest lucru, să ne furnizați toate informațiile care permit uh, Colegiului Comisarilor, dacă președintele Comru, pentru a lansa procedura de revizuire a perspectivelor financiare, trebuie să nu uităm niciodată și faptul că dacă totul merge bine, în câteva săptămâni va trebui ca de la începutul anului viitor să aplicăm noile proceduri, noile metode care decurg din tratatul de la Lisabona. Sistemul va fi total diferit de cel actual și aceasta pentru fiecare din instituțiile noastre. Fiecare instituție, în mod discret, uh, lucrează Uh, um, uh, sigur că nu putem anticipa uh, ce se va întâmpla în Irlanda, însă trebuie să știm că dacă lucrurile merg bine, istoria își va grăbi cursul. Și cei care se ocupă de buget la Comisie și la Consiliu, cred că noi, cei care, noi bugetarii, trebuie să ne pregătim pentru a nu irosi nicio zi, pentru că s-ar putea foarte bine ca tratatul de la Lisabona să uh, se aplice din 1 ianuarie 2010. Mulțumesc domnului Șemeta pentru această um, foarte bună schimbă, schimb, acest foarte bun schimb de vederi și îl uh, rog pe uh, reprezentantul nostru să îl însoțească până la până pe hol, sperând să îl reîntâlnim într-un un post confirmat. Aș dori să vă mai informez și aici pe plan procedural, că în urma acestei audieri vom redacta o scrisoare de apreciere, de evaluare, care va fi trimisă președintelui Parlamentului, care la rândul său o va trimite președintelui Barroso. E vorba de o scrisoare globală cu privire la candidatura celor trei comisari desemnați. Colegii dumneavoastră urmează să fie audiați mâine și cred că până la sfârșitul săptămânii vom putea să uh, cooperăm pe baze mai solide. Vă mulțumesc încă o dată! Voilà. Mes chers collègues, sans... Iată, stimați colegi, fără a suspenda ședința, pentru că avem uh, câteva minute întârziere, vă propun să trecem direct la punctul 5 de pe ordinea de zi îi las pe cei care doresc să îl însoțească pe comisarul desemnat sau să îl roage să dea declarații de presă să o facă și îi acord cuvântul raportorului nostru pentru bugetul Comisiei 2010, Laslo Șurian, care trebuie să ne prezinte un document de lucru. Laslo, ai cuvântul. Uh, thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, după cum vedeți în uh, broșura Cobo News, există trei documente de lucru de discutat acum, însă în realitate vom discuta doar două, numărul 6 și numărul 7. Nu am ajuns la o concluzie finală cu domnul Manica în ceea ce privește celelalte secțiuni, și documentul de lucru care îl privește va fi discutat mai târziu. Mm, nu discutat, ci prezentat și parțial discutat, însă timpul ne presează. Subiectul documentului de lucru 6 este rubrica 4, atât de des menționată. Și în cadrul acestei audieri s-a spus de mai multe ori că avem foarte multe probleme cu rubrica 4 și nu doar anul acesta, ci și în anii precedenți. Aș vrea să citez anumite lucruri din acest uh, document de lucru. Comisia este conștientă de incapacitatea cronică a Uniunii Europene de a finanța în mod adecvat rubrica 4. Putem să ne gândim la motive, însă nu vom găsi un răspuns la această întrebare. Cel puțin anumite puncte legate de uh, rubrica 4 au uh, fost uh, crescute anumite linii legate de pesc. Mă refer acum la alte documente. Însă uh, rămân în continuare foarte multe probleme. Cred că ar trebui să folosim toate posibilitățile juridice Marja noastră de manevră nu este foarte mare, dar ar trebui să îi ascultăm pe colegii din Comisia pentru Afaceri Externe și să obținem o propunere mai bună, cel puțin în primă lectură. Parlamentul și în alți ani Consiliul au acționat diferit. Noi facem presiuni pentru a se crească sumele aferente rubricii 4. Cu toții suntem de acord că avem nevoie de finanțare pentru ca Uniunea Europeană să fie cu adevărat un actor global și cred că este extrem de periculos pentru că în fiecare an ne confruntăm cu această penurie de bani și cred că nu întotdeauna putem să sacrificăm alte rubrici în favoarea rubricii 4. Mai ales având în vedere plafoanele. În acest document de lucru găsiți datele disponibile și sper că acest document ne va ajuta și când ne vom pregăti amendamentele și uh, votul în primă lectură. Dacă îmi dați voie, domnule președinte, aș vrea să spun câteva cuvinte despre celălalt document de lucru care este proiectul de buget. Dacă îl citiți cu atenție, probabil că vă va surprinde faptul că în tabelul aferent rubricii 1A anumite cifre depășesc plafonul aparent. Însă este efectul fondului pentru globalizare. Nu este luat în considerare, însă este un fel de cheltuială. Și aceasta este deci explicația pentru faptul că cifrele depășesc aparent plafonul. Nu suntem mulțumiți de comportamentul Consiliului. Prioritățile noastre nu se reflectă în proiectul de buget. Am uh, discutat uh, despre un aspect cu comisarul. E vorba despre planul de redresare economică. E clar care este obiectivul Consiliului. Consiliul a redus plățile și a creat o marjă artificială pentru ca să se discute la viitoarea conciliere despre planul de redresare. Raportorul dumneavoastră are un răspuns la această întrebare, însă nu este momentul să intrăm în detalii, pentru că cred că trebuie mai întâi să ajungem la un acord între coordonatori. Nu vreau așadar să anticipez lucrurile, însă eu unul am ceva idei în ceea ce privește cum ar trebui să rezolvăm această problemă și cred că ar trebui să discutăm cu comisarul care ne-a promis că se gândește la o soluție posibilă, însă crearea de marje artificiale nu cred că este soluția cea mai adecvată. Nu am fost mulțumiți nici de faptul că problemele de implementare pe care le-am uh, menționat nu se reflectă în mod adecvat. Pe baza implementării și pe baza capacității de absorpție, s-au redus anumite linii bugetare. Aceasta este mesajul Consiliului. S-au redus, deci, credite în mod uniform și nu în funcție de eficacitatea liniilor. Cred că ar trebui să îndemnăm statele membre să implementeze corect fonduri să implementeze corect fondurile. Ne propunem de asemenea să simplificăm procedurile pentru a accelera pro procesul și din punctul meu de vedere ar trebui să fim atenți nu doar la dimensiunea fondurilor, ci și la calitatea cheltuirii acestora și la rezultatele obținute prin cheltuirea acestor fonduri. Toți cei care beneficiază de politica de coeziune trebuie să înțeleagă că rezultatele obținute sunt importante și cei care aloc aceste fonduri trebuie să fie convinși, ce, să fie convinși de faptul că acești bani sunt folosiți pentru a impulsiona PIB-ul local și așa mai departe. Știu că un raportor nu poate schimba toate aceste lucruri, însă aș vrea să sper că toți raportorii vor uh, face propuneri în aceeași direcție și sper că în prima lectură și în a doua lectură vom uh, face propuneri în sensul acesta, după cum spuneam. S-a strecurat o eroare la punctul 3, observații generale. Însă cred că până la urmă lucrurile reiesc destul de clar și cred că nu e momentul să discutăm în detaliu, însă Consiliul spune că, în ciuda reducerilor, nivelul general al proiectului de buget este peste bugetul din 2009. Însă această creștere a fost prevăzută în cadrul multianual, pentru că era clar la momentul respectiv că problemele, că programele care vor fi implementate după 2007 vor da roade, în special în 2010. S-a ținut cont de acest lucru în uh, cadrul multianual, așadar. 120,5 credite pentru plăți înseamnă o sumă uh, cam la fel de mare ca acum 2 ani. Or, asta ținând cont de rata inflației și așa mai departe. Deci nu cred că asistăm la nicio realizare. Din nou vom avea un conflict cu Consiliul. Sper că grupurile politice vor fi interesate să se obțină un buget realist, un buget care să fie folosit uh, pentru cetățenii europeni și cred că doar uniți vom putea să obținem un rezultat mai bun decât cel propus de Consiliu. aș vrea să solicit modificări și amendamente care să meargă în direcția priorităților noastre. Vrem ca bugetul să transmită un mesaj. Intervenția Consiliului nu transmite niciun mesaj, singurul mesaj al Consiliului este că nu sunt bani și ca atare se reduc cheltuielile. Închei, domnule președinte, citându-l pe comisar. În vremuri de criză, nu bugetul european trebuie redus. Bugetul european este un instrument care poate ajuta statele membre să-și micșoreze dificultățile create de criză. Aceasta este ambiția mea. Și sper că această comisie bugetară va încerca să atingă acest obiectiv. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, domnule raportor. James Ellis a cerut cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, și felicitări pentru că ați fost numit uh, pe postul de președinte. Aș vrea să menționez două elemente în această dupămasă. În primul rând, în ceea ce privește documentul de lucru 6, Uniunea Europeană ca actor global, arată clar care sunt problemele cu care ne confruntăm de ceva vreme, Aș vrea să ridic o problemă legată de alineatul 23, se referă la propunerile uh, din luna mai legate de modificări ale DCI și ICI. Există vorba despre acțiuni pregătitoare finanțate de DCI suntem în Comisia pentru Bugete. Nu este clar dacă este responsabilă Comisia pentru Dezvoltare sau Comisia pentru Afaceri Externe, însă mă întreb dacă și Comisia pentru Bugete poate să-și exprime opinia în această privință sau și dacă raportorul ar putea face propuneri. Ar trebui să luăm o decizie în această privință. Este un text legislativ va face parte din bugetul pentru 2010 și aș vrea ca comisia noastră să poată discuta aceste propuneri pentru că sunt în joc uh, sume importante. Ajung la al doilea punct pe care doream să îl ridic. Este vorba despre concluziile uh, reuniunii Consiliului noi considerăm că rubrica 4 este subfinanțată cronic și întrebarea este ce facem? Vorbim despre o procedură anuală și nu putem uh, obține rezultate prea, prea ambițioase. dacă comisarul va fi aprobat, ar trebui uh, să urmărească aceste probleme și în cadrul procedurii uh, viitoare. Ar trebui să uh, urmărim de aproape ce se întâmplă cu rubrica 4. Noua comisie și noul comisar ar trebui să se asigure că există o revizuire la mijloc de drum și că se, aibă, se are în vedere rubrica 4. Este prima oară când asist la așa ceva și cred că avem ocazia să ne exercităm influența. Mulțumesc, James. Sunt sigur că raportorul nostru a reținut sfatul pe care îl dai Parlamentarii britanici au o tradiție de un secol în ceea ce privește viața parlamentară democratică și întotdeauna dau sfaturi bune, în special în ceea ce privește tactica parlamentară. Domnul Ferm. Mulțumesc, domnule președinte. Câteva observații scurte. Cred că documentele de lucru sunt bune. Suntem de acord cu evaluarea primei lecturi a Consiliului. Aș vrea să menționez două lucruri care ar trebui discutate mai amănunțit. În primul rând, după cum am constatat și azi, se încearcă rezolvarea problemei legate de fondurile alocate planului de redresare economică, se încearcă rezolvarea acestei probleme prin realocarea de fonduri, reorganizarea fondurilor. Și este problematic pentru că ne-am stabilit prioritățile și cred că realocarea banilor este foarte problematică. Nu sunt împotriva realocării fondurilor dacă există temeiuri valabile, însă trebuie să Folosim și alte instrumente, revizuirea perspectivelor financiare și alte soluții. Trebuie să menținem uh, deschise aceste posibilități. Al doilea punct pe care vreau să-l menționez sunt schimbările climatice. Urmează un uh, summit uh, consacrat chestiunii la Copenhaga în decembrie și una dintre problemele cele mai stringente este cum se va finanța costul suportat de țările cele mai puțin dezvoltate, uh, costul reducerii emisiilor. Nu știu dacă se va finanța prin rubrica 4 sau printr-o altă rubrică, însă în orice caz trebuie să avem în vedere această problemă. Va trebui să dezvoltăm o strategie legată de schimbările climatice și de costul acestora. Și aici intervin două lucruri. În primul rând, costul intern pentru Uniunea Europeană, și vă amintesc că acum uh, câteva luni uh, președintele Buzek a redactat un raport asupra planului energetic strategic și spunea că avem nevoie de 2 miliarde de euro doar pentru acest plan. La acesta se adaugă toate costurile legate de uh, propunerile ce se vor face la summitul de la Copenhaga. Deci avem nevoie de o strategie legată de schimbările climatice, ar trebui să adăugăm elemente legate de această strategie atunci când discutăm despre rubrica 4 și despre costurile interne. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnul Belder, apoi Helga Trüppel, însă mai întâi domnul Belder, apoi Helga Trüppel și apoi Laslo va răspunde pentru a putea trece apoi la următorul punct de pe ordinea de zi. Domnul Belder. Mulțumesc, domnule președinte. Stimat raportor, stimați colegi, sper că intervenția mea vine la momentul potrivit. Aș vrea să depun amendamente legate de Fondul Social European și de fondurile structurale. Despre ce este vorba? De câțiva ani încoace urmăresc îndeaproape aproape evoluția Uniunii Europene extinse, mai ales serviciile de îngrijire a copilului. Ar fi uh, păcat să constatăm uh, probleme mari legate de dezinstituționalizarea Uh, sistemului de îngrijire a copiilor. Mă preocupă acest subiect și aș vrea să depun amendamente asupra acestei chestiuni. Aș vrea de asemenea să vă atrag atenția asupra faptului că ar trebui să ne întrebăm uh, care sunt uh, inițiativele în curs în ceea ce privește îngrijirea copiilor de către ONG-uri în așa fel încât Uniunea Europeană să își aducă contribuția. Mă bucur de faptul că Comisia Europeană a avut inițiativă legată de Bulgaria. Se va organiza o conferință pe acest subiect. Vorbim despre planul de relansare economică și sper că nu se va uita problema copiilor în Europa și că vom fi gata să le întindem o mână de ajutor. Sper că veți sprijiniți amendamentele. Vă mulțumesc! Mulțumesc, drag coleg. Cred că raportorul uh, a luat cunoștință cu interes de proiectul nostru de amendament. Îi dau cuvântul Helgăi. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să încep și eu cu o întrebare de ordin strategic. Am uh, vorbim despre bugetul pe anul 2010 și se pune problema revizuirii la mijloc de drum. Ar trebui să ținem cont de aturi și de deficiențe. Trebuie să ne punem de acord pentru că anul 2010 este un an cheie anul 2010 este decisiv. Discutăm despre schimbările climatice, despre noi tehnologii, despre noi produse. Sunt uh, chestiuni strategice, politica strategică a ocupării, politica pieței uh, și așa mai departe. Trebuie să uh, fixăm niște repere foarte clare în 2010 care să arate direcția în care ne îndreptăm în viitor. S-au depus deja amendamente și trebuie să se depună amendamente cu privire la dezvoltarea durabilă și asupra altor chestiuni importante. Trebuie să stabilim niște repere. De asemenea, trebuie să ne referim la politica externă și la rolul Uniunii Europene pe plan mondial. Fondurile de care dispunem nu sunt suficiente. Aș vrea să fac o observație. Dacă la Copenhaga se ajunge la rezultate pozitive și dacă țările industrializate și țările sărace ajung la un acord, Bugetul european este limitat și cred că va fi foarte dificil să finanțăm uh, ceva rezonabil uh, din rubrica 4. Se pune problema continuării eforturilor pe plan european și uh, eforturilor depuse de întreprinderi. Putem fi foarte ambițioși și uh, putem și să avem mult noroc la Copenhaga, uh, cred că contribuția noastră va fi uh, foarte dificilă din acest motiv. Vă mulțumesc. Insiste sur l'importance de la remarque que vient de faire Helga. Aș vrea să insist asupra observației făcute de Helga. Aș dori să fac două observații. În primul rând, cu toții suntem conștienți de faptul că pornind de la proiectul preliminar de buget, care a devenit buget votat de către Consiliul de Ministri în iulie, elaborat înainte să știm cât de profundă va fi criza economică, lucrăm noi și care se va aplica peste un an, într-un moment în care situația economică va fi foarte diferită de cea actuală, într-un moment în care sperăm că și situația instituțională, după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, cu noile competențe conferite Parlamentului de către Tratatul de la Lisabona, procedura de decizie deschisă și așa mai departe, situația va fi la fel foarte diferită. E o situație complicată pentru noi. Situația economică ne obligă să luăm măsuri concrete, în același timp, calendarul politic și instituțional uh, ne pun bețe în roate, ca să spunem așa. E o observație importantă. Ce spunea Helga, un aspect foarte important de altfel, e că criza economică și planurile de redresare economică adoptate de către cele 27 de state membre au dovedit ceea ce noi la Comisia de bugete știm din totdeauna, însă ceea ce nu uh, e cunoscut de opinia publică, respectiv faptul că Uniunea Europeană nu are mijloacele bugetare pentru a desfășurare o mare politică economică. Bugetul nostru este restrâns. Suntem un uh, uriaș, un uh, gigant legislativ, dar un pitic pe plan bugetar. Am văzut cât de greu a fost să găsim cele 5 miliarde de euro pentru a suplimenta uh, planurile naționale de redresare și din cele 5 de miliarde de euro, jumătate trebuie să găsim, deci 2,5 milioane în 2010. Trebuie deci să ne asigurăm că asigurându-ne că ceea ce e de competența noastră, respectiv bugetul european, e cel mai eficient și mai echitabil posibil pentru a îndeplini obiectivele Uniunii în domeniul economic, al protecției mediului, așa cum spunea și Helga, trebuie să ne asigurăm că statele membre care au mijloace bugetare mult mai mari decât ale noastre își îndeplinesc obligațiile, de exemplu, referitor la obiectivele de la Copenhaga. E motivul pentru care voi propune la Comisia de Bugete, voi discuta acest lucru întâi cu coordonatorii, dar voi propune ca Parlamentul European să ia inițiativa de a coordona în mod neoficial întâi și poate mai oficial după aceea, să-și coordoneze politica bugetară cu politica bugetară a statelor membre și a parlamentelor naționale, astfel încât să putem garanta eficiența globală a politicilor noastre bugetare și coerența globală a politicilor noastre bugetare, naționale și europeană, eficacitate și coerență care, pe plan teoretic, ar trebui să fie asigurate în cadrul Eurogrupului și a Consiliului Ecofin, însă am văzut că nu funcționează. Deci trebuie să adoptăm noi inițiative și fără îndoială, în cadrul uh, tratatului de la Lisabona, comisia noastră, împreună și cu comisia Econ, poate, va putea adopta anumite inițiative. Utah dorește să pună o întrebare și apoi Laszlo va primi cuvântul și apoi vicepreședintele Pitela. Îi mulțumesc că a venit, a venit chiar uh, puțin mai repede, pe care îl primim întotdeauna cu plăcere. Ne va vorbi despre bugetul său. Iuta are cuvântul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 este cheltuit uh, în mod adecvat. Trebuie să ne asigurăm că executarea bugetară se face cum trebuie, conform normelor. Să vedeți, așteptați să vedeți uh, solicitarea de transfer, transferuri din partea Comisiei mâine, pe, la prima oră. Cum spunea Helga, trebuie să uh, ajutăm statele terțe în ce privește inițiativele în domeniul ecologic. Avem o linie bugetară de 90 de milioane. E o sumă rezonabilă, am putea spune. Ca să găsim 90 de milioane a trebuit să scurmonim bine în buget. În septembrie Comisia uh, urmează, cred eu, să ne spună că nu vrea să cheltuiască banii uh, așa cum s-a stabilit inițial. Domnul președinte a atins acest subiect. Deci trebuie să reamintim Comisiei pentru numele lui Dumnezeu care este misiunea sa. Dacă se decide ceva, atunci această decizie trebuie pusă în aplicare. Și mă tem că nu putem accepta, nu putem tolera niciun fel de scuză în acest domeniu nu putem accepta explicații de genul nu știam că aici trebuie cheltuiți banii. Nu, banii, acești bani pe care i-am convenit trebuie cheltuiți în țările terțe. Când am văzut această cerere de transfer, uh, m-am supărat Putem discuta mai mult mâine pe această temă, însă credeam că astăzi era bine să reamintim Comisiei că acolo unde putem schimba lucrurile, că e vorba de o schimbare minoră, facem asta. Și dacă Comisia nu are suficient personal, trebuie să se restructureze sau dacă nu, să ceară angajaților să-l facă o suplimentară. Nu putem schimba lucrurile așa cum sunt. Președintele, mulțumesc Iutei că uh, ne reamintește Îți mulțumesc, Iuta, că atunci când luăm o decizie, trebuie să o și punem în aplicare. E o idee ciudată în politica franceză. În politica franceză avem deciziile pe de o parte și pe de altă parte realitatea. Dezavantajul de a lucra împreună în Europeană e să ne inspirăm din uh, exemplele care funcționează. Francezii au nevoie de modelele germane, de exemplu, sau uh, nordice, uh, în interesul în slujba tuturor. Deci, inspirându-ne din aceste observații, Laslo va trage concluzia acestei dezbateri. Domnule raportor, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să răspund în limba maghiară. Am făcut prezentarea în engleză. Voi proceda puțin diferit de cum fac de obicei. Mulțumesc pentru reacții. Mă bucur de faptul că nu am avut niciun fel de contradic, de, nu avem niciun fel de contradicție de principii cu niciuna din aceste observații, ceea ce înseamnă că vom putea, sper, să avem un buget bun. Domnule președinte, poate că nu s-a spus în mod explicit că uh, în, din comisia noastră fac parte colegi noi și pentru ei mă simt obligat să reamintesc că avem de-a face cu un buget restrâns. Sigur, mic, dar important. La fel de important precum e de flexibil în mecanismele sale. Uh, o mașină poate să consume mult carburant, dar dacă nu are ulei, uh, mecanismul se gripează. Deci acest buget mic al Uniunii Europene este un element mic care s-ar putea să aibă un impact major în funcționarea Uniunii Europene. Și trebuie să ne asigurăm că oamenii înțeleg, în ciuda uh, știrilor uh, din mass media, că dacă facem comparația cu venitul general, cu bugetul general al Uniunii Europene, e o bagatelă, pentru că din sutele de milioane generate, doar un euro sau poate chiar mai puțin uh, se cheltuiește în cadrul bugetului european. Poate vom depăși pragul de un euro în acest an, dar la sfârșitul anului vom vedea dacă am depășit acest prag psihologic. În ce privește observațiile, James spunea că trebuie să ne axăm și pe latura legislativă și să fim deschiși, deci să avem o cooperare ă, strânsă cu comisiile. Lucru pe care am încercat să-l facem sau pe care l-am făcut noi raportorii din ultimii ani. La titlul, la rubrica 4, și pentru a face legătura între rubrica 4 și revizuirea intermediară, sprijin acest uh, proiect. Așteptările mele nu sunt foarte ridicate, însă această comisie și acest uh, parlament nu deține piatra filozofală și nu vorbim așa în vânt, fără rezultate. Noi ne dorim să avem rezultate concrete la un moment dat în legătură cu promisiunile pe care le-am uh, făcut, dacă ne dorim ca Uniunea Europeană să fie luată în serios. Deci trebuie să ajungem la ceva rezultate. Aș dori să îl salut pe noul coordonator din partea socialiștilor, care a vorbit, a luat cuvântul în această calitate pentru prima dată la comisia noastră. Mulțumesc pentru reacțiile, pentru feedback-ul pozitiv și aștept cu nerăbdare o cooperare fructuoasă cu dumneavoastră. În legătură cu deciziile privind schimbările climatice, ele sunt aferente rubricii 4, iar pragurile poate că reprezintă restructurări și trebuie ca împreună cu Consiliul să ajungem la o poziție comună. Însă avem o certitudine. Dacă Uniunea Europeană nu își aduce contribuția la eforturile țărilor uh, terțe de a combate schimbările climatice, atunci nu vom obține niciun rezultat, nu vom ajunge la un acord. Întrebarea dacă Uniunea Europeană poate într-adevăr să facă acest lucru s-ar putea să nu fie de competența comisiei noastre. Însă, pentru a spune lucrurilor pe șleau, pentru a arăta că Parlamentul e conștient de misiunea sa, misiunea morală, trebuie să facem acest lucru. S-ar putea să nu fim în stare să promulgăm sau să impunem promulgarea de uh, reglementări la nivel mondial care să submineze uh, industriile, interesele industriei din, uh, de pe toate continentele și care să uh, submineze țările terțe. Însă Helga s-a referit la acest aspect. Ar trebui să facem tot ce ne stă în putință S-ar putea să mai uh, există accente importante în buget, însă acest aspect al schimbărilor climatice ar trebui să primească toată atenția noastră. Și el nu poate figura doar la rubrica 4, care, așa cum spuneam eu, uh, trebuie extinsă. Eu am fost ministru pentru afaceri, afaceri sociale uh, în Ungaria trebuia și să combatem uh, sărăcia în rândul copiilor. În calitate de fost ministru sunt de acord cu declarația făcută. Însă cred că aceste probleme sunt de competența Uniunii Europene și că ar trebui să găsească formula ca ele să fie de competența Uniunii Europene. Nu ar trebui să recurgem la formulări care să încalce principiul subsidiarității ceea ce mă aduce înapoi la metafora mea cu uleiul de mașină. S-ar putea să consolidăm procente care să, procese care să nu fie de competența exclusivă a Uniunii Europene. S-ar putea însă să putem trage atenția asupra acestor subiecte care să dea naștere la răspunsuri pozitive în statele membre dacă problema e de competența statelor membre. Și aici aș dori să revin și la ideea ridicată de grezi uh, cu care sunt întru totul de acord. Am nevoie de ajutorul dumneavoastră pentru a identifica priorități. Nu putem spune doar cum arată angajamentele, uh, să ne referim doar la plăți. În acest moment tot ce putem face, dacă ar avea loc o minune peste noapte, astfel încât programele multianuale să se încadreze în plățile actuale, ar fi vorba de 13 miliarde în total. Cu toții ne-am implicat în această practică în ultimii patru ani Știm că nu putem atinge programul pentru că trebuie să ajungem la un acord cu Consiliul. Și nu vom putea să ajungem la un acord în noiembrie. Chiar și atunci nu am uh, putea să mișorăm aceste 13 miliarde. Dar miliardele pe care le vom putea folosi și cheltui ar trebui să ajungă și să ducă un mesaj clar la cetățenii europeni, astfel încât cetățenii să înțeleagă felul în care au fost cheltuiți banii sau care au fost prioritățile Parlamentului European. Pentru că bugetele, în general, sunt cam incolore, uh, cam plictisitoare. Nu din cauza Parlamentului, dar ne-am dorit ca prioritățile noastre să fie astfel configurate încât să transmită un mesaj cetățenilor, să ascundă intențiile noastre. Vă mulțumesc pentru atenție și aștept cu nerăbdare observațiile dumneavoastră. Mulțumesc, Laslo, pentru prezentarea acestui document de lucru. Aș dori să reamintesc colegilor că în ce privește depunerea de amendamente din partea comisiilor parlamentare, și din partea deputaților care au intenția să înainteze amendamente. Data limită este 9 septembrie, săptămâna viitoare, deci. Pentru grupurile politice, această dată limită este miercuri 16 septembrie. Am terminat cu punctul 5. Putem trece la ultimul punct de pe ordinea de zi în această dupămasă, punctul 6, bugetul Parlamentului European un subiect care ne vizează pe noi, Comisia de Bugete, și pe noi, deputații europeni. Raportorul nostru pentru bugetul celorlalte instituții este domnul Manca. Aș dori să îl întreb pe domnul raportor dacă dorește să ia acum cuvântul sau preferă să, ca eu să dau cuvântul vicepreședintului Pitela. Bun, îi mulțumesc domnului Gianni Pitela pentru că a sosit împreună cu domnul Klaus Vele, secretarul general, care îl înlocuiește pe comisarul desemnat. Nu știu dacă des, anticipăm destinul politic al lui Klaus, dacă urmează să ocupă o astfel de funcție, însă am aflat că noul birou, care a fost uh, alcătuit aseară, după alegerea Parlamentului în, uh, din iunie, l-a desemnat pe Gianni Pitela pentru ca el să exercită răspunderea în domeniul bugetar. Ieri, în cadrul biroului, a avut loc un schimb de vederi cu privire la proiectul de buget al Parlamentului European pentru anul 2010. Având în vedere termenele foarte strânse care ne așteaptă, împreună cu raportorul domnul Manca și cu acordul vicepreședintelui Pitela, ne-am gândit că ar fi bine ca astăzi să avem un prim schimb de opinii astfel încât tot ce se va discuta aici să ne poată lumineze și să îi poată inspira, inspira pe cei care au decizii la bugete și la birou. Uh, domnule Gianni Pitel, aveți cuvântul. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Dragă prietene, domnule Lamasu, dragi colegi, am fost în Comisia de Bugete eu însumi vreme de 10 ani. Aici uh, am făcut primii pași ca membru al Parlamentului European, ca să mă exprim astfel. Și mulți uh, mă țin minte, pentru că erau și pe atunci membri ai Comisiei pentru Bugete. Eu am fost primul raportor pentru fondurile structurale și apoi am devenit raportor general uh, pentru buget. Și trebuie să vă spun cu toată sinceritatea că în această comisie am învățat foarte multe. În uh, trecut s-a făcut o legătură foarte clară. Uh, am, am, m-am legat, m-am atașat foarte mult de această comisie și sunt încântat și uh, mândru să revin aici ca vicepreședinte al Parlamentului European cu responsabilitate pentru buget. Nu vreau să intru acum în uh, detalii legate de ierarhia uh, dintre comisii și alte organisme ale Parlamentului European, dar știu că această comisie face o treabă crucială, uh, furnizează mijloacele și resursele necesare pentru ca obiectivele Uniunii Europene să fie atinse. Așadar, prima mea sarcină va fi aceea de a vă respecta pe toți, de a vă respecta opiniile și pozițiile, dar vor merge, voi merge mai departe de atât aș vrea să mă refer acum la faza pregătitoare a deciziilor care se iau uh, în birou, în biroul Parlamentului și aș vrea să iau în considerare aceste discuții pentru ca să avem o sinergie între deciziile luate. Ar trebui cu toții să, lu- să luptăm pe același front. Uh, Uh, nu este nicio diferență între opiniile biroului Parlamentului European și opiniile Comisiei pentru Bugete. Uh, cu toții dorim o uh, transparență cât mai mare și o cât mai bună utilizare a fondurilor. De asemenea, ne dorim mijloacele și resursele care să facă munca noastră și mai valoroasă, pentru că cetățenii europeni ne așteaptă, așteaptă să ne Uh, luăm acest angajament și să arătăm rezultatele. Și aș dori să mulțumesc aceste comisii și președintele acestei comisii pentru munca sa. Uh, de asemenea, comisarul pe care l-am ascultat astăzi ne-a vorbit despre scrisoarea rectificativă a comisiei și cred că putem să avem un schimb de opinii înainte de această scrisoare rectificativă uh, un schimb de opinii util și fructuos și să, iar dezbaterile de substanță vor avea loc după ce biroul va fi adoptat acest document. Sunt sigur că biroul va face acest lucru la reuniunea sa de pe 7 septembrie. Așadar, am să mă limitez acum la a vă spune aceste lucruri. Vreau să apelez la dumneavoastră să nu existe opoziție între noi. Discuțiile noastre trebuie să fie în interesul comun de a apăra prerogativele Parlamentului European în întregimea sa. Comisia de bugete și birou sunt două inimi care bat în același corp. Și trebuie să bată pe aceeași frecvență uh, pentru a uh, evita riscul apariției aritmiei fără să avem uh, eforturi extravagante, inutile, ci eforturi care să facă Parlamentul mai transparent, mai ușor uh, de înțeles pentru cetățeni, uh, pregătit de o schimbare în abordare, după cum a spus și domnul Lamasul, după cum a spus și doamna Haug mai devreme, o schimbare care sperăm că va uh, apărea odată cu um, intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona. Uh, nu are rost să avem o rigurozitate dogmatică franciscană atunci când uh, cerem uh, guvernelor să dea mai multe resurse către bugetul Uniunii Europene și apoi să restrângem mijloacele aflate la dispoziția Parlamentului European. Așadar, avem sarcini și provocări noi și trebuie să avem și resurse uh, adecvate. Acesta este, acestea vor fi obiectivele mele în munca noastră um, și sunt sigur că cu dumneavoastră, domnule Lamasul, în uh, poziția de președinte uh, al acestei comisii, această comisie va uh, avea o muncă de mare calitate și vă doresc toate cele bune și domnului Manca și domnului președinte. Mulțumesc! Mulțumesc, Gianni! apelul tău față de noi, apelul tău uh, ca să fim două inimi care se bată în același corp, um, va, a adus foarte multă satisfacție membrilor uh, PPE Uh, dar dacă tu te referi aici la exprimarea ideilor noastre politice, atunci sunt de acord cu tine. Eu nu spun că socialiștii nu au o inimă, nu, nu asta vreau să spun. Voiam doar de faptul că noi folosim inima ca simbol pe antetele scrisorilor noastre. Ne-ai cerut să nu fim prea franciscani. nu știu ce au, crescut, ce au crezut prietenii noștri catolici despre acest lucru, dar noi spunem în Franța că nu trebuie să fim triști ca să fim serioși. Domnule secretar general, aș dori să adăugați ceva celor spuse de către vicepreședinte, de domnul vicepreședinte. Cred că ar fi interesant uh, pentru, ca, pentru membrii să afle mai multe uh, despre punctele pe care vreți să le includeți în uh, scrisoarea rectificativă, care sunt uh, oarecum diferite față de estimările din primăvară. Mulțumesc, domnule președinte. Sigur că pot să adaug câte ceva, dacă doriți, și să vă dau niște informații despre dezbatere. Sigur că e doar o propunere din partea secretarului general, biroul încă nu a luat o decizie și cred că um, E absolut corect să oferim informații preliminare Comisiei pentru Bugete astăzi. De aceea, biroul a decis uh, singur, este singurul uh, chestiun, singurul subiect de care s-a ocupat în ședința sa constitutivă. S-a decis uh, o uh, reuniune, probabil pe 7 septembrie, la care să se ia o decizie, astfel încât să existe un dialog pe baza propunerii biroului. Așadar, vorbesc astăzi doar despre propunerile secretarului general, dar cred că pot să spun că dezbaterea pe care am avut-o ieri seară în cadrul biroului a fost una foarte pozitivă. Propunerile au fost susținute cu o mare majoritate de către vicepreședinții prezenți, dar decizia finală a biroului va avea va, lua, uh, va fi luată doar undeva pe 7 septembrie, cred. Cred că din punct de vedere al conținutului ar fi bine să uh, împățim acest document uh, cuprinzător în patru părți. Pentru că veți vedea că vorbim despre tipuri uh, foarte diferite de amendamente. Sigur că am început deja procedura bugetară, uh, și atunci ne punem întrebarea de ce s-ar propune schimbări acum, în primă lectură. Există patru motive. Primul dintre acestea, uh, cred că este absolut normal și uh, acest lucru are loc în mod periodic, ca deciziile luate de birou să fie făcut, luate în perioada uh, intermediară. Și dacă e să fie implementate, atunci au nevoie de finanțare. Așadar, de dragul transparenței și clarității, uh, cifrele adecvate au fost trecute aici. În al doilea rând, și din nou, și aceasta o procedură de rutină, după fiecare proces de alegeri, sigur că există uh, niște linii bugetare uh, legate de alegeri pe care putem să le estimăm uh, în avansul nostru, dar nu putem să spunem care vor fi cifrele uh, Exact. De exemplu, alocațiile de tranziție pentru membrii care pleacă. Putem face o estimare cu privire la numărul membrilor care vor fi realeși și al celor care nu vor fi realeși, dar nu putem să facem niște prognoze exacte. De aceea trebuie să adaptăm uh, cifrele. Și, de exemplu, acum se pune întrebarea cum se implementează noul statut al asistenților. Câți asistenți vor fi Eh, vor cădea sub incidența eh, chestiunilor legate de examinare medicală și așa mai departe. Am avut doar niște estimări inițial. O altă zonă, un alt domeniu de care trebuie să ne ocupăm în alt mod ehm, este un domeniu în care cred că dezbaterea din birou va include și niște măsuri noi. Pentru că aceasta este o primă posibilitate a noului birou să uh, imprime niște priorități, să exprime niște priorități pentru noul buget. Și de asemenea, în al patrulea rând, Comisia pentru Bugete a spus în discuțiile sale de, din decursul anului că n-ar trebui să ne ocupăm de, uh, de buget uh, pe bucățele, o bucățică în primăvară, apoi o bucată vara sau toamna, ci ar trebui să avem o abordare unitară cu privire la personal și cred că uh, ar fi foarte bine dacă vă prezint scrisoarea pe aceste patru capitole. În primul rând, deciziile biroului care au fost luate în procedura curentă înainte de uh, vacanța de vară. Există patru domenii unde vor uh, apărea costuri. În primul rând, biroul a decis la una dintre ultimele reuniuni înainte de alegeri uh, să ia o decizie pozitivă cu privire la Casa Istoriei Europene, pe baza documentelor care au fost uh, depuse la birou. Uh, data fiind 2014. De ce 2014? Pentru că 2014 este la 100 de ani de la izbucnirea primului război mondial și biroul a crezut că această inițiativă va fi una care va putea să comemoreze această dată tristă printr-o uh, realizare pozitivă în Uniunea Europeană. Așadar, biroul, uh, împreună cu susținerea, având susținerea uh, Comisiei pentru Buget, a hotărât ca clădirea Eastman, care este foarte aproape de Parlamentul European și pentru care are un spațiu interior uh, potrivit pentru așa ceva, a trebuit să fie utilizată de Parlament vreme de 99 de ani. Nu știm foarte bine ce se va întâmpla peste 99 de ani, dar 99 de ani ar, e o perioadă destul de lungă care să ne ofere o siguranță uh, în planificare. Acum uh, trebuie să avem, uh, să facem o licitație pentru arhitecți la un nivel foarte înalt, pentru că calitatea arhitecturii va determina calitatea clădirii în, după această perioadă foarte lungă. Uh, și ar fi foarte bine dacă s-ar putea face niște decizii cu privire la personal în decursul anului 2010. Pentru toate aceste aspecte, finanțarea e nevoie de o finanțare de 1,5 milioane care este inclusă în uh, propunerea biroului și a fost înființat uh, un uh, un grup de oficiali uh, ai, de nivel european. De asemenea, un uh, consiliu de experți academicieni sub conducerea unui expert polonez. Comisia pentru bugete a insistat întotdeauna ca astfel de proiecte să aibă um, să beneficieze de experiența unor experți în domeniu, pentru că aceste chestiuni pot fi făcute Uh, așa cum trebuie doar dacă există expertiza um, istoricilor. În al doilea rând, uh, cu privire la Centrul pentru Vizitatori, a cărui deschidere este planificată în prima jumătate a lui 2010, finanțarea pentru acest proiect este um, necesară. Um, trebuie să avem finanțarea și s-a decis că și acest centru al vizitatorilor, pentru vizitatori este foarte important și de asemenea este foarte important ca programul de vizitare să fie uh, prietenos față de oameni, așadar uh, de asemenea uh, să fie deschis seara și în weekend și să avem uh, personal auxiliar pentru acest program prelungit. Așadar, așadar va fi o nevoie suplimentară care trebuie să fie inclusă în buget. De asemenea, vom avea costuri cu privire la copyright, la drepturile de autor și la software rămase din anii precedenți. O altă chestiune este uh, întreținerea clădirilor. Trei măsuri au fost propuse cu privire la rezerve. Am uh, cerut uh, inițial 20 de milioane pentru trei domenii pentru lucrările la clădirea Conrad Adenauer de la Luxemburg. Ar fi foarte bine dacă finanțarea ar fi uh, accesibilă astfel încât să nu avem deficite în decursul timpului. Uh, dacă avem această finanțare, atunci uh, uh, o putem folosi astfel încât pe viitor să nu apară probleme. În al doilea rând, avem nevoie de bani pentru Um, achiziții, Comisia pentru Bugete a fost de acord cu cumpărarea unor birouri externe. Știm uh, din experiență că au apărut oportunități și este foarte bine uh, să avem posibilitatea să uh, putem să acționăm rapid, să profităm de aceste oportunități. Și în al treilea rând este foarte clar că va trebui să dăm mai multă importanță întreținerii clădirilor pe viitor și dacă cumva mai aveam nevoie de vreo ultimă avertizare, aceasta a fost uh, dată în momentul în care s-a prăbușit uh, plafonul uh, clădirii de la Strasbourg. Unele dintre clădirile noastre sunt destul de noi, dar altele sunt vechi și trebuie să fie întreținute în mod adecvat. Altfel, aceste clădiri își vor pierde din valoare. Acest lucru a are repercusiuni și asupra restructurării, astfel încât vom depune un plan de renovare a clădirilor vechi ca o nouă prioritate pentru domeniul uh, clădirilor și va trebui să uh, accesăm niște fonduri din rezervă pentru a le folosi la Strasburg și la, pentru uh, achiziționarea de birouri externe. La prima reuniune la care am fost invitat am, v-am vorbit despre planurile de restructurare uh, Uh, din Secretariatul General. Biroul a luat uh, niște decizii importante care var, vor uh, afecta mai multe direcții generale. Chiar dacă aceste decizii nu vor duce la creșteri mari ale cheltuielilor bugetare, pentru că s-au uh, realocat fonduri pentru aceste uh, Uh, acțiuni. Am vrut să includ acest punct în raport pentru ca să vă spun care au fost deciziile luate. Am uh, utilizat foarte mult instrumentul realocării între direcțiile generale și în cadrul direcțiilor generale, între uh, comunicare, politici interne, personal, infrastructură și logistică și, de asemenea, politici externe și serviciu juridic într-o măsură mai mică. Toate aceste, toate aceste direcții au fost uh, implicate în acest proces. După cum v-am spus, este vorba mai mult de realocare de personal um, și v-am spus la ultima reuniune a acestei comisii că am uh, hotărât să utilizăm mai mult, uh, mai mulți uh, funcționari, de exemplu 48 de um, juriști vor fi uh, luați de pe partea de secretariat și vor fi incluși în activitățile um, legislative. M-am bucurat foarte mult de susținerea dumneavoastră atunci când am făcut prezentarea acestor măsuri. De asemenea, mai există uh, trei, uh, trei posturi uh, care uh, vor apărea. Um, de asemenea, a crescut uh, numărul personalului necesar pentru infrastructură și logistică și este necesar acest personal pentru ca uh, proiectele de renovare să poată fi monitorizate. Al treilea punct, după, în urma alegerilor europene, până în 13 august, 33 de membri au decis să uh, nu aleagă statutul european, ci să rămână uh, la nivel național. 33 de membri e mai, mult de, e mai puțin de 10%. Deci mai mult de 90% dintre membri au decis să uh, rămână, să, să ceară statutul de membru și să se bucure de pachetul de măsuri de implementare adoptat de birou. Mai mult de 90% dintre membrii au votat pentru această inițiativă. Astfel, acum știm în ce măsură Parlamentul va trebui să furnizeze servicii a acestor persoane și a, care servicii vor fi a, preluate de nivelul național și acum vor putea face corecții asupra cifrelor. Uh, și, din păcate, credeam că vom avea 382 de membri, dar la sfârșit, de fapt, am rămas cu 312 membri care nu au mai fost realeși în acest, în Parlament, în Parlamentul nou, uh, ceea ce sigur că afectează alocațiile uh, care trebuie oferite membrilor care părăsesc Parlamentul. De asemenea, acordul cu Comisia Europeană cu privire la asigurarea de sănătate uh, a însemnat faptul că a trebuit să preluăm cheltuielile comisiei uh, într-o oarecare măsură, ceea ce a dus la 1,8 milioane de euro cheltuieli mai puțin decât am estimat uh, inițial. Așadar, voi, face o, voi include o propunere de reducere a cheltuielor în acest uh, domeniu. În ceea ce privește pe asistenți, cheltuielile sunt mai mari decât am estimat inițial, pentru că a trebuit să facem mult mai multe contracte, să încheiem mult mai multe contracte decât calculasem. Prognoza inițială, bazată pe experiența anilor trecuți, normal se încheie aproximativ 750 de contracte, dar în momentul de față avem mai mult de 1000 de contracte semnate pentru asistenți. Și noul statut al asistenților este um, implicat în această situație. Se pare că, datorită acestui nou statut, um, postul de asistent este mult mai atractiv. Prin urmare, au trebuit făcute mai multe vizite medicale, au crescut costurile pentru serviciile medicale, așadar statutul este, uh, este uh, utilizat. S-au încheiat mai mult de 1000 de contracte și probabil acest număr, număr va crește. În ceea ce privește securitatea. De asemenea, va trebui să ajustăm nevoile prognozate pentru anul 2009. În primul rând, cererea de oferte pentru uh, Bruxelles a dus o creștere, la o creștere a costurilor și, în al doilea rând, clădirile pe care le utilizăm și anumite uh, cheltuieli uh, cum ar fi cheltuieli pentru dispute juridice, uh, Uh, cu privire la clădirea de la Strasburg. De asemenea, un alt uh, pachet care se referă la noile uh, priorități. Aici trebuie să vorbesc totuși uh, oarecum rezervat, pentru că noul birou uh, va avea posibilitatea să stabilească priorități diferite um, referitoare la biroul, la bugetul pentru 2011. Deci s-ar putea ca uh, cheltuielile pentru partidele și fundațiile europene să uh, primească mai mulți bani, luându-se în considerare faptul că actorii europeni au nevoie de institute și instituții europene care să fie formatoare de opinie. Biroul propune și cred că este o măsură foarte importantă aceasta și de aceea aș dori să o susțin în mod deosebit. Uh, biroul propune că anumite elemente trebuie să fie îmbunătățite. de 5 de 7 de 9 astfel încât să putem avea competiții interne pentru membrii ai personalului care au fost uh, recrutați Uh, conform statutului nou, care a intrat în vigoare după mai 2004. Inițial, Parlamentul a avut o politică de recrutare foarte prudentă, mai ales pentru statele în curs de aderare, pentru că am spus că vrem să vedem acești oameni, să-i cunoaștem, uh, să-i testăm înainte să le dăm sarcini de management, dar cred că după 5 ani de zile trebuie să spunem că acești uh, oameni totuși și-au uh, dovedit valoarea și că ar trebui să le deschidem ușa, să le dăm posibilitatea, mai ales uh, persoanelor din uh, țările care au aderat după 2004, să preia posturi de management, mai ales la nivel de șef de uh, unitate. Parlamentul a fost mult mai prudent decât Consiliul și Comisia și a, era justificat la acest moment uh, atitudinea, era justificată, dar în momentul acesta cred că trebuie să uh, dăm șansa unor persoane care uh, și-au desfășurat activitatea cu succes să uh, urce în această carieră. De aceea vrem competiții interne și dacă cineva trece o competiție la nivelul AD9, poate fi desemnat ca șef de unitate și cred că la 5 ani după aderare e, a venit vremea uh, ca oamenii din noile state membre să-și asume astfel de poziții. De asemenea, vom propune o rezervă pentru noile priorități ale biroului, 10 milioane. Mă, vă, mă veți întreba care sunt noile priorități și va trebui să vă spun Bine, noile priorități ale biroului. Biroul însuși va trebui să decidă care sunt acestea, dar în 2009-2010 sunt uh, uh, primii ani, mă rog, un an și jumătate de activitatea biroului. Dacă vreți să dați biroului uh, o marjă de manevră, atunci trebuie să aibă niște resurse bugetare la dispoziția sa, astfel încât să poată lua noi inițiative. Biroul va uh, avea un seminar, va ține un seminar în septembrie și uh, atunci va uh, stabili niște inițiative foarte rapid. M-aș bucura dacă uh, ați arăta flexibilitate cu privire la acest punct um, în afară de ceea ce v-am spus despre realocare, despre uh, managementul inter al clădirilor, de asemenea a fost discutată o cerere cu privire la uh, personal discutată de domnul Manca. Uh, atunci am spus că nu vrem să facem lucrurile în două faze, uh, ci acum în prima lectură, când știm care, cum stau lucrurile, domnul Manca ne-a întrebat dacă chiar vrem să facem toate lucrurile pe care le propunem. Am uitat la listă, am redus propunerea de la 30 la 22 de puncte și sper că vom reuși să avem susținerea Comisiei de Bugete pentru aceste 22, pentru această cifră, 22 în bugetul pe 2010. După cum v-am spus, sunt patru categorii Uh, diferite. În primul rând, implementarea deciziilor biroului, în al doilea rând, uh, ajustările necesare în urma algilor europene, în al treilea rând, uh, niște priorități inițiale noi pentru birou și, în al patrulea rând, pachetul cu privire la personal Um, cu privire la care Comisia pentru Bugete a dorit să discutăm la acest moment. Biroul a reacționat pozitiv și cred, sper că vom putea să luăm o decizie pe data de 7 și să avem un dialog ulterior cu Comisia pentru Bugete. Mulțumesc, domnule secretar general, pentru această prezentare foarte completă și foarte clară. În dosarul dumneavoastră aveți uh, o notiță explicativă foarte bine întocmită făcută pe baza discuțiilor uh, din birou de ieri. Ați înțeles fără îndoială că biroul nu a luat încă poziție. Vicepreședintele Pitera și secretarul general v-au prezentat doar propunerile inițiale ale bugetarilor din birou. Pentru noi deputați semnalez faptul că predecesorii dumneavoastră au fost extrem de capabili pentru că au pus la punct un sistem de finanțare a indemnităților parlamentare care le-a permis uh, vechilor deputați să facă campanie spunând votați pentru mine mai, mai degrabă decât pentru un tânăr, pentru că dacă uh, votați pentru mine nu o să crească impozitele. Dacă votați pentru un tânăr, va fi nevoie de o creștere a bugetului european și ca atare de o creștere a impozitelor. În felul acesta am fost ales. Semnalez acest lucru pentru că e un sistem uh, foarte bine gândit uh, pentru politica națională. Claus ne-a explicat toate aceste lucruri, are o uh, imaginație electorală formidabilă Raportorul nostru vrea să ia cuvântul. Helga a cerut cuvântul și domnul Fernandez, de asemenea domnul Portas, însă mai întâi îi dau cuvântul raportorului domnului Manca. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc secretarului general pentru prezentarea propunerii. În primul rând, aș vrea să mă refer la procedură. Anul acesta este un an electoral și a trebuit să lucrăm în pripă. Estimarea Parlamentului pentru 2010 a fost aprobată în luna mai a acestui an. Dacă vrem să schimbăm ceva, trebuie să ne asigurăm că până pe 9 septembrie depunem amendamente. Opravný list sa stane opravným listom vtedy, keď ho schváli Asta printr-o scrisoare rectificativă, care devine o scrisoare rectificativă din momentul în care este adoptată de biroul uh, Parlamentului European și din momentul în care este deliberată în cadrul comisiei noastre. Ieri am obținut această, acest proiect de scrisoare rectificativă din partea secretarului general și nu vreau să fac comentariile în această etapă pentru că nu am avut timp suficient de reflexie, dar și pentru că niciunul dintre noi nu știe încă care va fi poziția finală a biroului. Sunt sigur că ne vom întoarce la acest document după întâlnirea biroului de săptămâna viitoare. Însă, deocamdată, ce este important pentru noi, dragi colegi, este că data de 9 septembrie este termenul limită pentru depunerea amendamentelor. Dacă e, deci, să respectăm procedura, biroul trebuie să se întâlnească pe 7 sau 8 septembrie. Și mă bucur să aud că va exista o astfel de întâlnire pe 7. Domnule președinte, aș vrea să vă amintesc că pe 5 mai, deputați din Parlamentul European au adoptat un aviz clar în care au afirmat că scrisorile rectificative ar trebui să rezolve uh, problemele apărute urgent. În luna mai, domnul Böge, care a fost în fruntea comisiei noastre, ne-a avertizat în privința oficializării dialogului între uh, birou și comisie. Calendarul este uh, puțin uh, depășit și uh, sper că în următorii ani vom avea un ritm de lucru mai uh, bun. Am uh, discutat cu ambele instituții despre buget. Am vorbit de asemenea cu reprezentanții Curții de Conturi și înțeleg foarte bine că în vremuri de criză trebuie să fim modești și trebuie să ne finanțăm activitățile de bază, să ne finanțăm prioritățile. Aș vrea să spun aici că prioritățile Parlamentului European sunt reprezentate de activitatea legislativă. Și un ultim punct pe care aș vrea să ridic ar fi mai ușor pentru raportor să negocieze cu reprezentanții altor instituții dacă și-ar putea da instituția drept exemplu, dacă Parlamentul s-ar comporta așa cum așteaptă să se comporte celelalte instituții. Da, acesta ar fi un model de înțelepciune europeană. Avem alte trei cereri de intervenție. Helga mai întâi. Mulțumesc! Aș vrea, în primul rând, să îi mulțumesc domnului Vele pentru prezentarea detaliată. Mă bucur că am primit aceste informații acum. Aș vrea să pun două întrebări suplimentare. Contextul este german, însă pentru noi, eh, nemții, este important. Săptămâna trecută am citit uh, povești în presă despre uh, deputații uh, care uh, au, uh, s-au ocupat de noul statut. Presa scria că Parlamentul nu a dat informații în privința deputaților care au uh, optat pentru nou statut și deputații care au rămas cu vechiul statut. Aș vrea să știu ce părere aveți despre acest lucru, domnule secretar general. Când uh, vine vorba despre noul statut al deputaților, trebuie spus că există o lacună în ceea ce privește pensiile. Ne-ați putea spune câte ceva despre acest lucru? Cine uh, e vinovat de această lacună în cazul în care ea există? Mulțumesc. Aș vrea să vă împărtășesc opinia mea personală în privința, acestui, în privința acestei dezbateri. Bugetul ar trebui să aibă o bază fixă cu cheltuielile curente, bază care ar fi autorizată pe baza inflației, pe baza prețului de consum, prețului electricității și așa mai departe. Și ar trebui să nu ne putem îndepărta de valoarea acestei baze fixe în care să intre remunerația, întreținerea, cheltuierile curente, toate celelalte ar fi acțiunile Parlamentului European și fiecare acțiune sau măsură în parte ar avea un cost anume. Și la sfârșitul anului am putea face o evaluare pentru a vedea dacă rezultatele acestor acțiuni au fost bune sau nu, dacă s-au atins obiectivele. O acțiune interesantă ne-ar permite ar fi aceea care să ne permită să apropiem Parlamentul de cetățeni. Este o acțiune care ar trebui să fie desfășurată în fiecare an și rezultatele ultimelor alegeri arată clar că investițiile făcute în acest domeniu nu au fost cu adevărat rentabile sau, în orice caz, mult mai puțin decât am fi sperat. Aș vrea să abordez o altă chestiune, aceea legată de cifrele din buget. Întotdeauna e ușor să mizezi pe cartea uh, populismului și să citezi cifre dacă s-ar propune ca toți deputații să folosească bicicleta mai degrabă decât automobilul pentru a se reduce emisiile de gaze cu efect de seră, e clar că presa ne-ar susține și opinia publică la fel. Asta nu ar uh, permite rezolvarea crizei economice actuale sau uh, rezolvarea altor uh, probleme. Nu ar fi o propunere serioasă. Întrebarea mai serioasă este dacă ne dorim un buget cu măsuri echilibrate și dacă ne dorim un buget demn. Mulțumesc, dragi colegi. Domnul Portas, ultimul orator înscris. Mulțumesc, domnule președinte. Am ascultat cu foarte multă atenție explicațiile care au fost date aici. Deciziile acestea arată că există voința politică de a crește bugetul Parlamentului European. Dacă suma aceasta a fost mai mare decât rata de creștere pentru Comisia Europeană, cred că bugetul acesta este mai mare. E clar că avem nevoie de investiții. Trebuie de asemenea să vedem dacă vom face toate aceste lucruri în 2010. Am oarecare îndoieli. Mă întreb dacă ar trebui să înghesuim toate aceste activități într-un singur an. Și apoi mai am uh, o preocupare. Am făcut toate aceste eforturi, însă de ce nu am făcut nimic pentru a verifica în ce domenii s-ar putea face economii fără a scădea calitatea activității parlamentare. E important și vă dau două exemple. Oamenilor le vine foarte greu să înțeleagă faptul că Parlamentul European a redus numărul de deputați și, pe de altă parte, am modificat felul în care plătim uh, cheltuielile de deplasare. Acum se uh, rambursează pe baza kilometrilor făcuți uh, și pe baza facturilor primite. Însă e foarte ciudat faptul că uh, sumele disponibile pentru un deputat sunt mai mari decât în trecut. Cum de costă mai mult acum când rambursările se fac pe bază de facturi? Eu nu înțeleg și sunt economist. Și chiar dacă n-aș fi economist, aș uh, fi perplex. Există și alte îndoieli. Numărul deputaților a scăzut cu 32, dar cifra cheltuielilor pentru deplasări a crescut. N-are niciun sens. Legislația cu privire la tarifele de roaming este bună pentru cetățeni, dar cheltuim mai multe resurse financiare pentru uh, transmiteri pe internet și așa mai departe. Deci, încă o dată, avem cu 32 mai puțini deputați, dar plătim mai mult de ce? Dacă s-ar uh, lua o serie întreagă de măsuri și dacă s-ar aplica corect, ar duce la economii. Ori asistăm tocmai la contrariul. Nu cred că e cazul să vorbim despre populism aici. Cred că datoria noastră este să facem economii. Apoi mai e o problemă. Toată lumea critică Consiliul. Dar am putea și noi să facem economii administrative și să folosim banii mai bine în buget. Aceasta este răspunderea noastră. Dragi colegi, nu mai există alte cereri de intervenție. Domnule secretar general, doriți să răspundeți la întrebările puse, în special întrebarea doamnei Trupel. Vă mulțumesc, domnule președinte. Sunt gata să răspund la întrebările dumneavoastră. O să răspund în ordine. În primul rând, doamnei Trupel, 33 eh, deputați, nu e niciun secret, au eh, ales să procede astfel. Nu vom publica liste, însă cu numele. E o decizie justificată din punctul meu de vedere. Numărul lor este foarte clar și e public. De asemenea, e, limpede că noul statut a fost adoptat. Totuși, niciun fel de informație în ce privește numele deputaților va fi divulgată ziariștilor. Proble- numărul lor însă nu e o problemă. În ce privește vidul, există diferențe între sistemele naționale în legătură cu ce drepturi la pensii uh, pot fi dobândite. Însă e vorba de probleme care trebuie hotărâte la nivel național și nu la nivel uh, european, cum se calculează aceste drepturi și acolo unde există viduri juridice, ele figurează în, uh, la nivel național și nu în statutul deputaților. Statutul deputaților nu se ocupă de calcularea drepturilor la pensii. E o problemă de competență a legiuitorilor naționali din statele membre. Pentru a mă referi și la întrebările domnului Portaș. Ca întotdeauna, Parlamentul a subliniat că limita, pragul este de 20%, 20% din titluri, e, când e vorba de cheltuielile apartamentului. Și cifra aceasta nu depășește pragul. M-ați întrebat în legătură cu uh, economiile. Data trecută când am fost aici, am spus că întotdeauna voi fi gata să sprijin activitatea parlamentară și a comisiilor. Nu cer mai mulți angajați la Parlament și la comisii. Ceea ce am făcut eu e să încerc să, reduc, să organizez o redesfășurare a celor 82 de posturi, acolo unde e nevoie și e o economie pe care o fac, pentru că nu am cerut noi angajări, ci o redistribuire, o restructurare în funcție de dorințele biroului. Deci, eu nu sosesc cu uh, costuri suplimentare. Apoi, în ce privește costurile de călătorie, Conform noului statut, putem acoperi uh, o parte din cheltuielile de transport ale deputaților în uh, țările lor membre. Conform an, uh, re, uh, regulamentului precedent, nu era niciun fel de regulament în acest sens. Deci uh, era la latitudinea unor acorduri la nivel național. Ori acum, până la mai bine de 20 de zile, bugetul poate acoperi costuri interne. Nu e vorba de uh, o, a călătorii mai mult, ci de călătorii care în trecut nu puteau fi decontate și care acum pot. Domnule vicepreședinte Alvaro, dorește să ia cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. O întrebare pentru domnul Vele. Nu știu dacă așa se procedează în alte state membre. Însă, în ce privește alocațiile parlamentare, uh, se aplică fiscalitatea comunitară. Mă întreb dacă se știe dacă statele membre pot continua să colecteze impozite conform legislației naționale. E doar, vorba doar de experiența mea. Eu am eu plătesc impozite, noi germanii suntem încă o dată deosebiți. Mă întreb dacă e la fel și în alte state membre. Înainte ca domnul secretar general să răspundă, aș dori să vă semnalez că situația este similară și în Franța. Ministerul uh, francez de uh, bugete ne-a anunțat că urmează să continuăm să plătim impozit în Franța conform sistemului fiscal francez. Sigur că impozit, impozitul care a fost reținut deja la Bruxelles, uh, impozitul comunitar, urmează să fie dedus din impozitul pe care trebuie să-l plătim în Franța. Nu știu dacă se respectă astfel sau nu legislația comunitară. Trebuie examinat, putem face un recurs la Curtea de Justiție dacă nu. Însă, acestea fiind spuse, stimați colegi, putem să ne bucurăm de această ocazie politică a unei mobilizări a deputaților europeni pentru a plăti impozite mai mici în țara lor. Fiecare grup va trebui să se pronunțe pe această temă importantă. În ce privește problema juridică, domnule secretar general, înainte de finalizarea lucrărilor noastre. Nu știu dacă am înțeles bine întrebarea, însă se face o comparație între sistemul fiscal german și celelalte state membre, sau se cere o astfel de comparație. Îmi pare rău, domnule Alvaro, voi încerca să uh, răspund la întrebarea dumneavoastră în timp util, pentru că cu 27 de state membre și cu 27 de state uh, de, de, de sisteme fiscale trebuie să-mi consult experții în acest domeniu. Președintele, vă mulțumesc, dragi prieteni, mulțumesc domnule vicepreședinte, mulțumesc secretarului general, uh, aș dori să mulțumesc domnilor raportori, stimați colegi, suspendăm ședința, reluăm mâine la ora 9. Euh, par contre, je retiens dans cette... Însă aș dori să-i rog pe coordonator să rămână